și domnul Perilio, care va lua cuvântul din partea serviciului juridic. Așa că mai așteptăm câteva minute până va ajunge și dumnealui. qui mi c'era Cepelino. Ok. We're getting started. Vamos a comenzar la, la sesión. Aș dori să deschid sesiunea din această dimineață. În primul rând, primul punct pe ordinea de zi e adoptarea ordinii de zi. Uh, nu există nicio cerere de schimbare a ordinii de zi. Așa că, dacă nu există nicio obiecție, putem să adoptăm programul de astăzi și vom trece la primul punct de pe ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi are de a face cu Ordinul European de Protecție. E o reuniune comună a Comisiei FEM și LIBE. Comisia pentru Drepturile Femeii și Egalitate de Gen. Această reuniune comună în această reuniune comună vom discuta despre propunerea Consiliului. 12 state membre au adoptat această propunere de directivă. O propunere de directivă care are de-a face cu Ordinul European de Protecție. Important este să înțelegem că protecția victimelor trebuie să fie o prioritate foarte importantă în ceea ce privește uh, legislația în toate statele membre ale Uniunii Europene. Scopul acestei inițiative este următorul – să existe niște mecanisme astfel încât să putem să ne asigurăm că acei oameni care sunt victime ale uh, violenței pe criterii de gen pot să beneficieze de protecție. Desigur, e vorba de orice fel de infracțiune care pune în, îi pune în pericol pe acești oameni. indiferent de locul în care se află această victimă, în ce stat membru este foarte, uh, protecția este foarte importantă. În programul de la Stockholm, toate lucrurile privind protecția victimelor sunt explicate foarte clar. În planul de acțiune sunt repetate aceste lucruri, în acel plan de acțiune care are de-a face cu implementarea programului de la Stockholm. Această propunere de directivă dorește să stabilească mecanisme de protecție. Aceste mecanisme de protecție ar putea fi folosite atât în statul membru în care ordinul de protecție a fost stabilit sau adoptat, dar ar putea fi folosit și în orice stat membru în care victima, victima unei violențe pe criterii de gen, dorește să își schimb, să se mute. Deși obiectivul politic se bucură de sprijin în, în instituțiile europene și în statele europene, în ceea ce privește această directivă, există totuși anumite îngrijorări juridice în ceea ce privește temeiul juridic care ar trebui să fie folosit. îngrijorări în legătură cu temeiul juridic pentru această legislație. Există aceste temeri din partea Comisiei Europene în ceea ce privește temeiul juridic și către doamna, de către doamna Vivien Reding, care este responsabilă în, aceast, în acest domeniu politic. Și pentru că mai există și dificultăți în ceea ce privește natura exactă a temeiului juridic, există neînțelegeri între Consiliu și Comisie în acest sens. reuniunea coordonatorilor a comisiilor FEM și LIBE au decis, din cauza acestor neînțelegeri, să ceară serviciului juridic al Parlamentului European un aviz. Am cerut un asemenea aviz. Am cerut serviciului juridic să ne prezinte acest uh, raport, uh, acest, acest aviz înainte de data de 22 iunie. La această dată s-a stabilit un vot de consultare. Potri potrivit potrivit regulei 51 din regulamentul de procedură. Doamna Eva Brit Svensson va coprezida această reuniune împreună cu mine. Pe timpul reuniunii, membrii vor putea să asculte prezentarea raportului juridic, care va fi prezentată de directorul de domnul Periliu. Acum aș dori să îi dau cuvântul și să-l rog să prezinte acest raport, dacă e de acord și cu președinta noastră. Atunci îi vom da cuvântul domnului Perileu acum. Înainte de a, îi da cuvântul, a le da cuvântul doamnelor Carmen Romero Lopez și doamnei Teresa Jimenez Beseril, cele două raportoare, îi dau cuvântul domnului Perillo. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Salut membrii celor două comisii reunite astăzi. Știți care sunt prioritățile politice ale acestei directive foarte importante? Eu voi încerca să prezint aici orientările juridice care trebuie să completeze adoptarea acestei directive. După cum știți, serviciul, um, serviciul juridic s-a pus următoarea întrebare. Articolul 82, aliniatul 1, litera D din Tratatul de la Lisabona, este sau nu temeiul juridic potrivit pentru adoptarea directivei privind Ordinul European de Protecție. După cum știți, s-a cerut avizul serviciului juridic pentru data de 20 iunie. Între timp, evenimentele s-au accelerat mult din mai multe motive. În această dimineață, voi uh, încerca să prezint răspunsul pe care dorește să vi-l transmită serviciul juridic, bineînțeles, cu rezerva avizului nostru scris, care vă va fi transmis cât de curând. Din acest motiv nu am putut uh, trimite interpreților textul uh, intervenției mele, îmi cer scuze, dar totuși le-am trimis dispozițiile din tratat la care voi face referire în intervenția mea pentru a le facilita munca. Ordinul European de Protecție, după cum ați spus, domnule președinte, este o măsură total nouă, chiar inovantă, aș spune, în acest spațiu de libertate, securitate și justiție european. De aceea, problemele puse de o măsură nouă, inovantă, sunt uh, delicate și nimeni, și cu siguranță nici eu, nu putem, nu pot considera că am monopolul uh, adevărului, dar vom încerca să ne bazăm pe elemente obiective pentru a schița un răspuns. Fără a intra în detalii de ordin tehnic, legate de această directivă, Ordinul European de Protecție este, după cum spune și titlul său o măsură de protecție în favoarea unei persoane expuse la riscul de violență. Și aici aș dori să precizez lucrurile, dacă domnul președinte îmi permite acest lucru. Deci, această persoană nu trebuie neapărat să fi fost victima unei agresiuni sau uh, unei forme de criminalitate. Este suficient ca persoana să fie expusă unui risc de violență sau de agresie, agresiune sexuală sau uh, psihologică, morală și așa mai departe. E vorba de o măsură de protecție față de o persoană expusă la un risc din partea unei alte persoane considerate periculoase din cauza atitudinii sale violente, agresive, uh, sau nepotrivite din punct de vedere sexual. Protection pentru une persoană expusă deci, o măsură de protecție a unei persoane expuse vis-a-vis -vis de altă persoană care nu trebuie neapărat să fi fost condamnată penal, dar care ar putea fi subiectul unei proceduri penale. Acest lucru este important, după cum veți vedea ulterior, pentru a califica natura acestui ordin de, european de protecție din punct de vedere juridic. Un alt element nou legat de acest ordin european de protecție este faptul că e vorba de o măsură de protecție care se adaugă la altă măsură de protecție la nivel național. de deci e nevoie de o bază de măsură, baza unei măsuri de protecție de la nivel național și la aceasta se adaugă Ordinul European de Protecție. care um, emană din, la, din partea aceleiași autorități naționale sau care poate fi cerut și autorităților din alt stat membru sau unei alte autorități. Ce se întâmplă, deci? De protecție europeană. Prin Ordinul European de Protecție, femei care beneficiază deja de pe urmă unor măsuri naționale de protecție în statele, în statele lor membre, dacă doresc să trăiască în alt stat membru pentru o anumită perioadă de timp, pot să ceară autorității naționale din statul lor membru care le-a oferit uh, această protecție să prelungească, nu să creeze ceva nou, ci să prelungească, să extindă protecția de pe teritoriul național inițial la teritoriul uh, în care această perioadă persoană dorește să se stabilească sau să petreacă o perioadă de timp. Iată care este um, scopul acestui ordin de protecție. Prin natura sa europeană, acest ordin va permite extinderea unei măsuri luate deja la nivel național. În această directivă se fixează condițiile minime, după cum se spune în, în termeni juridici, și se prevede că acest ordin european de protecție uh, este adoptat împotriva persoanei periculoase, deci care este uh, persoana din partea căreia um, își are originea această agresiune. Iată, care este logica acestui ordin european de protecție, o măsură în favoarea unei persoane, deci nu pentru prevenirea uh, unei fapte. Acum să trecem la problema bazei juridice a directivei. În acest sens, există, am putea spune, două școli, două curente de opinie. Una, unul dintre aceste curente consideră că articolul 82 privind cooperarea în domeniul penal nu este baza juridică corectă. De ce? Pentru că Ordinul European de Protecție, care poate fi adoptat și de jurisdicții naționale din domeniul civil sau administrativ sau chiar autorități altele decât cele judiciare, depășește, deci, această dimensiune mai al dreptului penal. Deci, dacă dorim să avem un direct, o directivă privind un ordin european de protecție, dacă s-ar aplica acest temei juridic, acest ordin ar trebui să fie limitat la cazul în care, într-adevăr, s-a uh, uh, săvârșit o faptă penală uh, și uh, fapta respectivă a fost deja judecată de un tribunal penal și deci ar trebui să mai existe un, un alt uh, ordin de protecție pe baza articolului 81 din tratat privind cooperarea în uh, judiciară în domeniul civil pentru alte tipuri de uh, fapte. Această școală de uh, gândire, acest uh, curent uh, consideră că aceleași, aceeași directivă nu poate să se aplice și în domeniul penal și în domeniul civil. Și este direcția um, promovată de Comisia Europeană, care consideră că trebuie să existe o infracțiune de ordin penal dacă dorim să avem un ordin european de protecție în domeniul penal și dacă dorim să adăugăm și măsuri din domeniul civil, e nevoie de un alt act pe, um, cu un alt temei juridic și anume articolul 81. Mai există și un al doilea curent uh, de gândire care consideră că articolul 82, litera D, este temeiul juridic potrivit, facilitarea cooperării în domeniul penal. De ce? Pentru că noțiunea de materie penală, în sensul tratatului de la Lisabona, este o noțiune comunitară autonomă care nu este același lucru cu domeniul dreptului penal din fiecare stat membru. Și atunci se poate folosi această bază juridică și pentru ordine de, europene de protecție adoptate de autorități uh, judiciare din domeniul dreptului civil. Dar aici trebuie să se adauge baze juridice ale articolului 82, litera D și litera A al acest, acestui articol, care se referă la recunoașterea reciprocă a sentințelor în domeniul penal. Deci, două temei juridici, articolul 82, aliniatul A și aliniatul D, litera A și litera D. Ascultați. Iată, pe scurt, care sunt elementele acestei uh, dispute juridice pe care o discutăm în această dimineață. Serviciul juridic al Parlamentului nu este de acord cu prima teză și este de acord doar parțial cu a doua teză, cu teza celui de-al, de-al, celui de-al doilea curent de gândire. Consider că propunerea actuală de directivă în ceea ce privește Ordinul European de Protecție își are ca temei juridic nu doar articolul 82, punctul D, litera D, care este temeiul deja prevăzut în uh, proiect ce este sprijinit și de noi, dar trebuie să aibă ca temei juridic și articolul 3 din tratatul privind Uniunea Europeană. Și pentru că cunoașteți cu toții articolul 82, doresc să vă citesc acum articolul 3 din Tratatul Uniunii Europene, care spune Uniunea oferă cetățenilor ei un spațiu de, de uh, libertate, securitate și justiție fără granițe interne, în care se asigură libera, libera circulație a persoanelor și măsurile necesare în domeniul controlului frontierelor exterioare, azilului imigrației și în prevenirea și combaterea criminalității. Deci, acest articol 3 reprezintă o noutate introdusă de Tratatul de la Lisabona, prevăzute într-un fel în fostul articol 2 din fostul tratat privind Uniunea Europeană. Deci, se spune că Uniunea oferă cetățenilor un spațiu de libertate prin măsurile potrivite, aplicând măsurile necesare pentru prevenirea criminalității și de luptă împotriva acestor fenomene. Și voi reveni imediat la acest aspect, dar mai întâi voi încerca să explic de ce nu suntem de acord cu prima teză și de ce suntem doar parțial de acord cu a doua. Prima teză, după părerea noastră, este prea restrictivă legătură cu uh, obiectivul Ordinului European de Protecție, pentru că ea limitează posibilitatea de a adopta Ordinul European de Protecție doar la cazurile în care s-a săvârșit o acțiune, uh, o faptă pedepsită din punct de vedere penal, judecată de Tribunalul Penal. Și știți că Aici obiectivul este, după cum a spus și domnul președinte, acela de a proteja persoana împotriva tuturor, tuturor tipurilor de risc. Deci, a limita emiterea Ordinului European de Protecție doar la cazul în care persoana a fost deja agresată, a fost victima unei agresiuni, nu îi uh, facilităm uh, circulația în spațiul european cu adevărat după părerea noastră, prin această teză, um, Ordinul European de Protecție ar fi, nu ar fi decât o măsură de, pre, de prevenire a repetării acestei fapte și nu um, scopul uh, exprimat aici și anume acela de a proteja persoana pentru a nu fi agresată. A doua teză, cea a Serviciului Juridic al Consiliului, precizează că baza uh, temeiul juridic este articolul 82d și a, uh, deci se face referire la recunoaștere reciprocă, dar după părerea noastră, da, când se face acest lucru, se neglijează faptul că Ordinul European de Protecție trebuie să fie o măsură europeană. Și deci, nu e vorba aici despre o recunoaștere reciprocă a măsurilor naționale în alt um, uh, uh, sistem juridic, pentru că aici s-ar reveni la situația clasică a recunoașterii unei sentințe sau unei măsuri dintr-un stat membru care trebuie recunoscută în alt stat membru. Dar nu. Ordinul European de Protecție este deasupra acestui, uh, acestei recunoașteri. E vorba de un ordin care prelungește în mod automat măsura luată la nivel național. Deci, a adăuga recunoaștere reciprocă aici, pentru noi ar însemna a, a face un pas înapoi față de caracteristica de uh, recunoaștere, de, de aplicare automată a acestei, uh, acestui ordin la nivel european prevăzută de directivă. Și acum uh, revin la uh, teza apărată de noi. De ce considerăm că articolul 82 uh, aliniatul D, acela care permite facilitarea cooperării între um, între judecători sau între tribunale, uh, de ce aceste uh, temei trebuie să fie completat de articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Știm cu toții că Uniunea Europeană a evoluat pe baza a patru libertăți fundamentale. Libera circulație a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor și a capitalurilor. Și apoi, în sfârșitul anilor 60, s-a adăugat ceea ce anumit atunci a cincea libertate și anume uh, libera circulație a uh, hotărârilor judecătorești și atunci s-a pus bazele uh, Convenției de la Bruxelles în legătură cu recunoașterea hotărârilor tribunalelor de diferite tipuri. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, avem o a șase a, o a șasea libertate și anume libertatea cetățenilor de a circula într-un, în securitate în acest spațiu și uh, având siguranța aplicării justiției. Deci Uniunea Europeană oferă cetățenilor ei posibilitatea de a circula liber într-o situație de securitate și fără vid de justiție aplicându-se uh, măsuri de control și de prevenire a criminalității și de luptă împotriva acestui fenomen. De aceea, în momentul de față, din motivele politice evocate de domnul președinte, Uniunea Europeană, în obligația sa de a asigura un spațiu de securitate și justiție, consideră că în lupta împotriva acestui fenomen grav al criminalității de ordin sexual în uh, familii, în spațiul privat, deci, trebuie să se asigure la nivel european protecția persoanelor. Deci nu e vorba de o măsură de prevenire E vorba aici de protecția posibilei victime. Deci, dacă dorim să ne asigurăm că protecția de care se bucură o femeie în statul său membru poate să fie asigurate și în uh, restul spațiului european, trebuie să dăm acestei persoane posibilitatea de a beneficia de protecție și în alt stat membru în care mm, merge persoana respectivă. Și această protecție se materializează prin adoptarea unui ordin european de protecție, care nu trebuie să fie recunoscut de alt stat membru, care trebuie doar să fie executat în alt stat membru dacă condițiile necesare sunt uh, satisfăcute. autoritățile civile, penale sau din tribunalele administrative trebuie să se bazeze pe un principiu foarte clar afirmat de Curtea de Justiție, aceea încrederii reciproce. Dacă autoritățile unui stat membru au emis o măsură de protecție, toată lumea trebuie să aibă încredere și în alte state membre în această autoritate pentru a asigura aceeași protecție. Iată de ce, în avizul nostru scris, vom propune, vom confirma că temeiul juridic pentru adoptarea acestei directive este articolul 82, aliniatul 1, litera D, dar și articolul 3 din Tratatul Uniunii Europene. Închei prin a spune, da, dar ne oferiți două temei juridice în două tratate, pentru că articolul 82 se află în tratatul privind funcționarea Uniunii și articolul 3 este din tratatul Uniunii. Da, dar astăzi, în urma tratatului, în intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, cele două tratate sunt temeiul unic pe care se bazează Uniunea Europeană și deci faptul că avem un temei juridic într-un tratat și altul în alt tratat nu este uh, o problemă. Închei aici. Rămân la dispoziția dumneavoastră dacă aveți alte întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, signor Perillo. Vă mulțumim, domnule Perillo. Vă mulțumim. Well, thank you for that and, uh... Vă mulțumim. Acum, după ce am uh, ascultat această prezentare foarte clară și exhaustivă a avizului juridic, dau cuvântul co-raportorilor de la LIBE și FAM. Mare mai întâi cuvântul doamna raportor de la LIBE, doamna Romero Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu foarte mare interes raportul juridic al Parlamentului și pot să spun că această inițiativă a fost, uh, să spunem, un drum plin cu obstacole, plin cu piedici, până când am reușit să ajungem astăzi la prezentarea acestui raport, care din fericire a trecut și trebuie să vă mulțumesc și să mulțumesc și Secretariatului Parlamentului și tuturor administratorilor și Trebuie să mulțumesc și asistenților pentru ajutorul pe care ne-l dau nouă raportorilor. Este o noutate. Două comisii data aceasta sunt implicate în acest dosar. Acest lucru ne prezintă o nouă filozofie, filozofia cu privire la prevenirea delictului, în sensul că încercăm să protejăm victima. Trebuie să luăm uh, măsuri uh, înainte să se ajungă la îndeplinirea sentințelor. Chiar și din acest punct de vedere există o noutate în sensul că acest lucru a produs consecințe încă din primele stadii. Se înțelege foarte clar ce se dorește cu această inițiativă în 1985, Consiliul Europei a adoptat o poziție cu privire la dreptul victimelor la protecție și acest lucru a fost urmat de o altă decizie în 2001, iar în 2009 o altă decizie, o directivă europeană în acest sens și se face aici referire la protecția victimelor și la un sistem prin care să se ofere despăgubirea acestora, dar nu există niciun fel de referire la natura infracțiunilor comise. Aș dori totuși să mă refer la faptul că nu doar articolul 3 din tratul de la Lisabona este temeiul la care ne referim, ci trebuie să ne referim și la Carta Drepturilor Fundamentale care este anexată tratului de la Lisabona și în care sunt enumerate valorile fundamentale. Și în primul articol acolo se spune că tortura comisă în cadrul unor astfel de infracțiuni cu natură sexuală în produce efecte asupra victimelor și a familiilor lor. Și, de asemenea, se vorbește și despre fapte care lezează demnitatea persoanei. Nu există însă niciun fel de uh, violență, spre exemplu, faptă cu la violența conjugală. Oricine suferă are dreptul să fie protejat. Iar aici, în Parlamentul European, dorim să ne folosim de această inițiativă pentru a consfinți prin lege această uh, prevedere. Nu e doar o inițiativă a președinției spaniole, este o inițiativă a mii și mii de femei care au căzut victime și, mă rog, nu sunt neapărat femei. Aceste cifre ne provin de la un ONG activ în această zonă, WAVE, care arată că 2500 de femei au fost ucise în Europa și cred că această cifră este una corectă. Astăzi, în Spania, 118.000 de ordine de protecție sunt în vigoare și avem uh, câte 30.000 de astfel de ordine de protecție în fiecare an ceea ce ne arată că în Uniunea Europeană ne putem aștepta la circa 100 de mii de ordine de protecție. Mai spun încă o dată, e vorba de generalizări, de extrapolări, care sigur că nu ne permit să facem niște prognoze exacte, dar ca să vă faceți așa o idee în legătură cu ordinul de mărime și amploarea acestui fenomen. Ideea este ca aceste ordine uh, să-și atingă scopul și anume să victimele să nu fie agresate și a doua și a treia oară. Încercăm să evităm un fel de abuz al justiției. Cred că au fost persoane care au sugerat că această măsură nu este eficientă, dar de fapt cred că n-au priceput la ce se referă acest text și cred că n-au înțeles care ar fi, să spunem, blocaje din sistem, care sunt piedicele ce trebuie să fie depășite. Această inițiativă nu este o sfidare la adresa jurisdicțiilor naționale. Scopul său este să ne arate că putem crea legislație care să ne permită să lucrăm împreună și cred că dacă reușim să cooperăm pentru a apăra victimele și drepturile acestora, va fi un pas imens înainte și cred că orice fel de astfel de măsură trebuie să reflecte natura complexă a sistemelor juridice din Uniunea Europeană, faptul că avem jurisdicții diferite, prevederi diferite în țările noastre. Dar asta nu este o scuză pentru a submina această măsură și a spune că este ineficientă. Eu cred că ar trebui să sprijinim această inițiativă. În consecință, dați-mi voi să fac apel la Comisie și să-i cer să nu se abată de la poziția adoptată și în același timp uh, să ne dea unul de ajutor să avansăm către o mai bună armonizare juridică. De asemenea, aș dori să mă refer și la unele dintre uh, punctele care au fost șterse de la apariția propunerii în ianuarie. În unele situații acele modificări, sigur, au dus la îmbunătățirea situației victimelor, dar aș dori să insist asupra nevoii de prevenție și o mai bună înțelegere a datelor și acesta este motivul pentru care cele mai multe dintre propunerile noastre se îndreaptă în această direcție. Dar suntem la începutul unui proces de durată Și ideea este să îmbunătățim pe mai departe această propunere și astfel să ne asigurăm că putem să ne atingem scopurile pe care noi le-am prevăzut. Mulțumesc! Mulțumim uh, și dăm Mulțumim pentru această prezentare. Dăm cuvântul doamnei Jimenez Veseril Vario de la uh, Comisia FAM. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea și Serviciului Juridic al Parlamentului pentru că a lucrat atât de repede. Nu știam că își vor prezenta, prezenta concluziile în această dimineață, dar ne bucurăm foarte mult, s-au clarificat anumite lucruri și sunt de acord cu ceea ce au spus când spuneau că protejarea victimelor este lucrul cel mai important. Doresc să-i mulțumesc doamnei Romero, raportoare pentru această inițiativă comună doresc să mulțumesc și secretariatelor LIBE și FEM și tuturor consultanților care ne-au ajutat în elaborarea acestui raport. Am primit multe sfaturi și am schimbat textul inițial. Am, ne-am adaptat în consecință la modificările de pe parcurs și la faptul că eram presați de timp, deoarece trebuie să adoptăm acest document în iunie. Comisia a spus uh, de multe ori că se îndoiește asupra temeiului juridic al, acestei, al acestui act legislativ. Comitetul s-a întâlnit marțea trecută și s-au discutat cele mai controversate puncte din acest text. Se adresau problemele legate de diferitele sisteme legislative în care trebuie implementat acest ordin legislație administrativă, legislație penală în diferitele state membre în care trebuie să se aplice acest ordin. Nu voi intra acum în detalii, dar sper că Comisia ne va putea spune mai multe astăzi. Atât Consiliul cât și Comisia caută o soluție, asta am observat eu caută o soluție astfel încât să fie puse în practică obiectivele comune ale tuturor și anume protejarea victimelor. Parlamentul are acum posibilitatea de a îmbunătăți această inițiativă, însă înainte să facă acest lucru trebuie să știm care e situația exactă, care state membre sprijină acest uh, ordin european de protecție și cum poate fi acesta implementat. Rog uh, Consiliul și Comisia să ne spună cât de curând posibil aceste lucruri, astfel încât noi să putem să muncim într-un mod eficient. Lucrăm pe baza primului text al Consiliului. Amendamentele mele se referă la acest text. Până la data de 4 iunie nu vom avea un text final. Când îl vom avea, vom mai adăuga amendamente pe baza acestuia. Cu toate că această sarcină nu a fost una ușoară, consider că este o inițiativă foarte importantă. Apărarea victimelor și de aceea am venit eu în Parlament, asta doresc să fac și e un lucru foarte important. Ei sunt primii oameni care sunt uit... ele sunt primii oameni care sunt uitați în acest sens. Mă voi referi acum la victimele Uh, victimele violenței pe criterii de gen care doresc să călătorească în Europa. Cred că ar trebui să, ar trebui să fim mai, uh, mai ambițioși când vorbim despre aceste victime. Trebuie să, trebuie să luăm în, considerire, în, în considerare toate tipurile de infracțiuni. Acest lucru este reflectat în amendamentul numărul 6. Vreau să subliniez și faptul că trebuie protejată și demnitatea victimelor. Așa, din păcate, știu foarte bine cum arată lumea acestor victime. Fratele meu și soția acestuia au fost uciși. Așa că eu știu foarte bine ce se întâmplă cu victimele, cu victimele în sistemul legal și de aceea trebuie ca uh, demnitatea lor să fie protejată. De aceea avem amendamentul 24. În ceea ce privește disputele familiale interstatale, acestea se regăsesc în amendamentul 40. Este important că nu ne referim la un singur făptuitor, ci trebuie să putem și acționă, să acționăm și împotriva grupurilor. Și acest lucru se regăsește în amendamentul 60. Trebuie să fie protejat întotdeauna interesul victimei. Nu ne dorim să existe făptuitori care să se ascundă pe, să se bazeze pe faptul că ordinul nu este recunoscut. Acesta trebuie să fie recunoscut. Nu trebuie să existe motive de nerecunoaștere pentru a ajunge la un consens. Cred că e nevoie de anumite siguranțe juridice în legătură cu cum vor judeca judecătorii din diferitele țări. E vorba de o infracțiune și ea trebuie pedepsită. Victima poate fi informată în articolul 9, dar ordinul ar trebui să fie cel care să facă o viață mai ușoară victimei dar victima trebuie să înceapă un nou proces juridic în țara în care dorește să se mute și dacă trebuie să facă acest lucru, atunci se pierde scopul acestui ordin. Deci acest lucru ar trebui să se întâmple automat. Victima nu ar trebui să reînceapă întregul proces juridic de la început în cazul în care se mută într-un alt stat membru. În țara mea, doar 8% dintre victimele uh, dintre victimă denunță, uh, merg la tribunal să denunțe o infracțiune. Închipuiți-vă cât de puțin ar fi dacă aceștia s-ar afla în străinătate. În articolul 2 se discută despre cum să se protejeze victima Trebuie să existe și asistență financiară pentru victime, să existe asociații de protejare a victimelor în statele membre, locuri în care oamenii să se poată informa în legătură cu ordinul de protecție când nu se află în țara lor. Aceste victime trebuie să beneficieze de asistență. Găsiți aceste lucruri în articolul 9. Cred că amendamentele mele își doresc să protejeze toate victimele. Când vorbim despre protejarea oamenilor, vorbim despre anumite acțiuni care s-ar putea să nu devină, să nu fie infracțiune acum, dar pe viitor să fie niște infracțiuni, deci niște amenințări la adresa victimelor. În amendamentul 24 se regăsesc acest lucru, se regăsește acest lucru. am um, schimbat câteva lucruri din textul Consiliului. Avem aici un instrument foarte bun. Este un progres semnificant în ceea ce privește protejarea victimelor. Însă trebuie spus faptul că există probleme în implementarea acestui ordin european de protecție. un număr de asociații ne-au spus că ei consideră că um, ceea ce facem noi trebuie să fie în consens cu lobby-ul european al femeilor. Ele, ei sunt îngrijorați că ar putea să existe discriminare în diferitele state membre. Cu toții trebuie să lucrăm împreună să lucrăm împreună cu asociațiile, astfel încât victimele să aibă un cadru legal prin care să poată să fie protejate în toate statele membre ale Uniunii. Important e ca aceste lucruri să se desfășoare repede, victimele să nu aibă probleme din cauza sistemelor juridice diferite din statele membre. Victimele merită să aibă o soluție. Trebuie să găsim această soluție și să facem acest lucru cât mai repede, dar nu cu costul unui eșec în viitor. Mă interesează foarte mult să aud ce părerea au colegii mei din comisie. Voi continua să lucrez atât cât este necesar pentru protejarea victimelor, așa cum s-a spus deja în programul de la Stockholm, unul, e unul din obiectivele acestei legislaturi. Haideți să le acordăm victimelor protecția de care au nevoie. Domnul președinte. Vă mulțumesc, doamnă Beseril Bario. Se dau cuvântul membrilor Comisiei FEM și membrilor Comisiei LIBE. Sugerez să auzim și ce are de spus președinția și Comisia. Vă rog, pe cât se poate de scurt, pentru că avem o ședință comună și uh, membrii comisiilor apoi uh, au și alte lucruri de discutat, deci dăm mai întâi cuvântul Comisiei și Consiliului și apoi deputaților. Vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte a Comisiei FAM. Mulțumesc uh, încă o dată pentru faptul că ne-ați invitat aici pentru a discuta această inițiativă, care, după cum s-a spus aici foarte bine, este inițiativa a 12 state membre, este, nu este o inițiativă a Spaniei, a președinției spaniole, ci a 12 state membre. Toate statele membre au sprijinit inițiativa în unanimitate și deci această inițiativă se naște sub auspicii bune, cu un sprijin atât de larg. În decursul discuțiilor, alte state membre uh, au sprijinit această inițiativă. Acum mai suntem 12, suntem mult mai numeroși și la Consiliul de pe 4 iunie a ministril, al ministrilor justiției. Uh, vom vedea exact câți suntem. Oricum, mulțumim Serviciului Juridic al Parlamentului pentru faptul că a lucrat pe această inițiativă, care, într-adevăr, după cum s-a spus, este o inițiativă nouă, inovantă. Și noutatea uh, este originea unor temeri Um, insecurității, dar cred că am reușit să clarificăm lucrurile și deci să punem capăt acestor temeri. După cum s-a spus, uh, temeiul juridic este o chestiune complicată și este este un lucru excepțional faptul că liniile directoare a fost definite atât de clar într-un timp atât de scurt. De aceea mulțumim Serviciului Juridic al Parlamentului care uh, a făcut o prezentare foarte clară. Suntem de acord cu argumentele dumneavoastră în legătură cu temeiul juridic. Nu există nicio divergență în acest sens cu Consiliul și suntem de acord și pentru a spune că obiectivul principal este protecția. Uh, nu voi intra în mai multe detalii în legătură cu raportul. Raportul comun prezentat de cele două doamne raportor extraordinario y dos, ilusionante. Poate fi calificat de ca fiind extraordinar, incredibil. Un raport în direcția cea bună, care în plus include elemente inovante Statisticile sunt un element esențial, central și în Uniunea Europeană deocamdată nu avem statistici în acest sens și în raport se vorbește despre prevenire, despre campaniile de informare și acestea, într-adevăr, sunt element fundamental pentru a obține o adevărată protecție în Uniunea Europeană și se vorbește și despre demnitatea victimelor și acesta este un alt element important pentru că uh, victima nu cere neapărat să fie indemnizată, cere respect. Și se pune accentul în raport pe acest aspect. Și în încheierea intervenției mele doresc să spun că mulțumesc mult serviciului juridic, mulțumesc celor două doamne raportor pentru raportul lor extraordinar Mulțumesc și echipelor lor că știu că a fost o muncă dificilă pentru toată lumea, dar cred că rezultatul este unul excelent. Și președinția spaniolă va lucra în continuare pe acest, la această propunere în uh, timpul care ne rămâne din președinția noastră și apoi vom colabora cu viitoarea președinție belgiană pe acest text. Al... Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei foarte rapid, domnul Altan. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru raport și pentru avizul serviciului juridic. Așteptăm uh, avizul dumneavoastră scris pentru a evalua. Comisia întotdeauna a sprijinit obiectivele acestei inițiative și acest lucru este adevărat în continuare. Comisia dă o prioritate ridicată protecției victimelor, drepturilor victimelor. Este o prioritate majoră pentru doamna Reding acest lucru și acum uh, realizăm un studiu de impact pentru a vedea cum asigurarea acestor drepturi sunt, uh, este asigurată în toate statele membre. Ne dăm seama că rezultatele acestei analize vor fi foarte variate și pe baza acestei analize vom încerca să căutăm soluții alături de Parlament și Consiliul la eventualele dificultăți. Uh, am identificat deja nevoi importante, cum este nevoia de informare, nevoia, nevoile victimelor pentru sprijin psihologic. Toate aceste lucruri vor fi luate în considerare și vă vom prezenta în curând rezultatele acestui studiu. S-a spus că săptămâna trecută a avut loc o întâlnire a experților și putem transmite ce persoanelor interesate rezultatele acestei uh, discuții a experților. Vreau doar să repet faptul că aceasta este o prioritate majoră pentru Comisie și vom căuta modalități de a găsi soluții potrivite pentru temeiul juridic. Mulțumesc! Thank you, Mr. Alton. Now... Vă mulțumim, domnule Alton. Acum dau cuvântul deputaților. Vă rog să respectați limita de timp. To as many as possible pentru a putea da cuvântul cât mai multor membri a celor două, a celor două comisii, pentru că mulți dintre noi au și alte lucruri de făcut în această dimineață. Mai întâi are cuvântul domnul Kirkop. Thank you very much indeed, President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport este un reper foarte important. Și astfel de repere sunt importante în Parlament pentru că sunt delimitate acele zone unde avem motive de îngrijorare. De aceea cred că este lăudabil ca aceste uh, temeri să fie formulate și aceste repere să fie folosite. Dați-mi voie să mă exprim foarte concis în calitatea mea de jurist și de persoană care are experiență în dreptul familiei și al violenței conjugale. Și dați-mi voie să-mi exprim îngrijorarea atât în ceea ce privește temeiul juridic, cât și în ceea ce privește posibilele complicații care ar putea decurge din acest ordin european de protecție. Cred că apar o serie de probleme și dileme care decurg din diferențele care există între sistemele juridice uh, natura faptelor de violență, cum este tratată violența în diferite state membre, care este relația între dreptul civil și dreptul penal și cum se aplică cele două sisteme. Acest lucru ar putea duce la o serie de complicații, iar eu cred că e foarte important să recunoaștem care este obiectivul general și anume e nevoie să se pronunțe o condamnare înainte de acordarea unui astfel de ordin. Mi se pare că este o soluție nefericită să existe așa o nebuloasă, o soluție foarte vagă, pentru că știm cu toții că din perspectivă juridică tot ce este vag nu face altceva decât să împingă lucrurile să spunem, în mâinile unora care ar putea exploata acest caracter vag. Și nu cred că este acest lucru interesul victimelor, am analizat cu foarte mare grijă definiția și putem fi cu toții victime, ne putem cu toții încadra aici și am putea să încercăm să ne folosim, să abuzăm de această prevedere într-un context de toleranță zero. Sigur că trebuie să avem o toleranță zero în ceea ce privește violența împotriva femeilor în întreaga Uniune Europeană, însă o abordare așa, după ureche, care adună totul la grămadă, toate tipurile de infracțiuni, fie și cele teoretice, spuneam așa, aruncate cu furca, și transformate într-o abordare obiectivă, mi se pare mie ceva de nerealizat. Și aș mai spune că există, să spunem, aspecte care sunt de acord. Spre exemplu, amendamentul numărul 10 mi se pare foarte important și și anume este important să dispunem de un sistem juridic independent, iar statele membre să se poată adapta acestui sistem și să-și armonizeze prevederile pentru a respecta ceea ce uh, presupune acel ordin de protecție. N-are sens să uh, creăm niște limite foarte vagi, o delimitare foarte vagă. De asemenea, și în ceea ce privește amendamentul 66, se spune acolo că o măsură privativă de libertate poate duce la eliminarea acelui ordin cu condiția ca acea măsură să fie luată în baza unei hotărâri judecătorești. Problema care apare aici este că Uniunea Europeană nu poate să se bage în chestiuni care țin de pedepsele privative de libertate și nu cred că e treaba noastră. De asemenea, cum am mai spus, trebuie să existe și o hotărâre judecătorească, indiferent că este o hotărâre într-o speță penală, deci o condamnare sau că este o sentință civilă. Acest lucru nu um, urmă, urmează acest parcurs, de aceea cred că este plin de defecte. Da, este un reper fericit, dar pe de altă parte nu cred că în ceea ce privește temeiul legal este și corespunzător. Nu cred că dacă ne folosim de un limbaj nebulos și foarte vag, nu cred că acest lucru va folosi femeilor sau nu știu căror categorii pe care vrem să le protejăm. Și sincer să fiu, cred că ceea ce este cel mai important din poziția noastră este să ne asigurăm că orice vom face aici în Parlament se poate realiza în practică și prin instrumente juridice pentru a proteja potențialele victime ale acestor infracțiuni. Vă mulțumesc! Mulțumim și acum doamna Natalie Grisbeck. Merci, euh, je vais essayer d'être très... Mulțumesc, voi încerca să fiu foarte concisă. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să mulțumesc și eu raportorilor, precum și echipelor care au sprijinit uh, raportorii pentru a realiza astfel de progrese și pentru a ajunge la un text atât de complicat și de complex și dați-mi voi să spun că am impresia că am uh, depășit o etapă importantă în ceea ce privește construcția concretă a Uniunii Europene prin intermediul discutării, îmbunătățirii prin amendamente a acestui text înainte ca el să fie votat. Firește că suntem cu toții de acord în legătură cu progresul pe care acest text îl reprezintă și în legătură cu caracterul salutar al acestei inițiative, așa cum s-a spus, însă pe de parte, eram curioasă să aud ce au de spus părțile implicate și mulțumesc reprezentanții Serviciului Juridic al Parlamentului că au făcut lumină în sat uh, în legătură cu acest text pe care îl vom uh, depune în câteva zile. Am fost curioasă dar semna pentru că problema uh, temeiului legal este una foarte complicată, iar Așa cum știți cu toții, dreptul nu e chiar o știință exactă, în orice caz este o știință foarte riguroasă în sensul că e importantă interpretarea. Așadar, avem două noutăți, nu e vorba doar de noutatea extraordinară, cred că a spus-o cineva, a faptului că două comisii au colaborat, Comisia FAM și Comisia LIBE, însă există o a doua noutate și anume cea care ține de această interpretare a siguranței și protecției victimelor în sensul că putem vorbi de posibile victime, ceea ce este deja revoluționar în condițiile în care această idee prezentată de serviciul juridic al Parlamentului, și anume ideea prelungirii măsurii, ne va permite, prin intermediul acestui text, să respectăm în totalitate prevederea articolului 3 din tratat, cu alte cuvinte, ceea ce reprezintă însăși esența Uniunii Europene, adică să existe liberă circulație într-un spațiu de siguranță și justiție, ceea ce este o ambiție și ceea ce, după părerea mea, ajunge chiar un pic mai departe în ceea ce privește protecția comunitară decât simpla idee de bază care rezidă în a asigura protecție victimelor. Deci e vorba de ideea prelungirii acestei măsuri, care este o măsură și o inițiativă, sunt o inițiativă lăudabilă. Firește că și unii și ceilalți Vom uh, prezenta elemente suplimentare împreună cu toți colegii și firește că aplicarea acestui text nu va fi tocmai leznicioasă, deci nu vă eu că va fi foarte complicat, e sigur, însă că nu va fi foarte ușor de făcut acest lucru și cred că prin acest text am parcurs o etapă foarte importantă în construcția Uniunii Europene care merge dincolo de uh, lucrările celor două comisii, însă în același timp transpune în fapt până la urmă prevederile Tratului Lisabona. Mulțumesc! Angelilli. Roberta Angelilli. Grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vom avea timp pentru a aduce corecturile necesare și pentru a modifica textul pentru ca el să devină cât mai bun, pentru a oglindi cât mai bine nevoile și drepturile victimelor. Dar eu astăzi doresc să mulțumesc uh, celor două doamne raportor cu adevărat sprijin punctul lor de vedere și elementele pe care le-au adus în dezbatere, deci nu voi intra într-o discuție de fond, nu voi repeta ceea ce dânsele au spus deja foarte bine, dar cred că este important să, sprijin, să subliniem astăzi avizul serviciului juridic mai ales să subliniem faptul că este un uh, fapt aproape revoluționar, poate e mult spus revoluționar, dar cred cu adevărat că acest aviz este important pentru că serviciul juridic a considerat ordinul de protecție nu doar ca fiind o simplă măsură de prevenție, de, deci o măsură complementară, accesorie care poate să fie recunoscută într-un stat membru, dar eventual nu și în altul sau recunoscută altfel. Serviciul juridic a subliniat faptul că ordinul de protecție este un drept la protecție care deci face parte integrantă din drepturile persoanei, drepturile victimei. Deci, această abordare a Ordinului de Protecție dă mai multă forță drepturilor victimelor, drepturilor persoanei și, deci, oferă și mai, mai multă siguranță juridică, subliniind faptul că nu trebuie să ne limităm la simpla recunoaștere a hotărârilor juridice, și subliniază faptul că punct, principalul punct de referință este articolul D din tratat, litera D din uh, articolul 82 din tratat și se dă astfel sens alimentului central al tratatului de la Lisabona, acela de a crea un spațiu real de securitate și de justiție, care a fost considerată una dintre marile noutăți ale intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul doamna Renate Weber. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc celor două doamne raportori, dar și Serviciului Juridic al Parlamentului, domnului Perio, care a făcut o prezentare foarte clară și între cele două puncte de vedere ale Comisiei și Consiliului Uh, eu consider că, în comparație cu acestea, punctul de vedere al Serviciului uh, Juridic al Parlamentului este versiunea cea mai avansată din punct de vedere al dreptului și astfel Ordinul European de Protecție poate avea o valoare reală pentru victime. Aș avea câte întrebări, câteva întrebări foarte scurte de natură juridică. Baza juridică este, într-adevăr, temeiul juridic este un lucru foarte important. Ați menționat articolul 3 din tratat, Și ați vorbit mai ales despre această dimensiune a prevenirii criminalității și lupta împotriva criminalității. Dar ați spus de asemenea că nu e vorba de o măsură de prevenire unei infracțiuni, unei uh, crime, ci o măsură de protecție a unei persoane. Deci ce parte de articol, pe ce parte din acest articol 3 vă bazați? Înseamnă acest lucru că natura juridică a Ordinului European de Protecție în țara în care a fost emis nu contează pentru că acest ordin să fie executat în alt stat. Înțeleg foarte bine faptul că este normal să existe posibilitatea executării lui imediat, fără a trece prin toate procedurile din nou, pentru că ar fi prea mult victima, astfel ar rămâne victimă toată viața, dar trebuie, pentru mine e important să înțeleg punctul dumneavoastră de vedere. În ceea ce privește definirea victimei posibile, eventuale, nu cred că acesta este o problemă, pentru că nu, dacă sunt uh, uh, amenințată cu moartea, e clar că sunt o victimă potențială, nu trebuie să fiu neapărat să, să stau șase luni în spital ca să, fiu, ca să am calitatea de victimă posibilă. Are cuvântul domnul Romeva. Gracias. Eh, extremadamente breve. Lo primero que eh, creo que... Mulțumesc. Voi vorbi foarte pe scurt. Pri Primul lucru pe care trebuie să-l clarificăm e următorul. Definiția acestei victime. Acest lucru trebuie să-l facem pentru moment. Cred că această întrebare ne aduce multe oportunități în munca noastră. Trebuie să reacționăm la necesități și, după părerea mea, acest lucru e neapărat necesar. Cred că sunteți de acord. În al doilea rând, cred că e important să subliniem că există niște dificultăți juridice foarte reale când vine vorba de executarea acestor măsuri. Cred că toată lumea e conștientă cât de complexă e măsura de implementare a unui ordin de acest tip. Așa că mă folosesc de această oportunitate pentru a saluta munca celor două raportoare. Cred că această propunere ne va ajuta să găsim o cale spre viitor, o cale de a găsi soluții. În calitate de co-legislatori, trebuie să ne asumăm responsabilitățile. Acest lucru înseamnă că trebuie să ne asigurăm că procedura este clară încă de la început. Trebuie să acționăm așa și nu să așteptăm ca victimele să ceară clarificări. Unul dintre punctele cele mai importante și care a fost uh, exprimat foarte clar e că în viitor vor exista probleme care vor trebui rezolvate, dar în linii mari ne aflăm pe drumul cel bun. Cred că este evident că există un angajament din partea Spaniei și a celorlalte 12 state membre care au propus această inițiativă. Consider că Comisia s-a ocupat, așa cum știm cu toții, de această problemă în, ultimii, în ultimele luni. E o problemă foarte sensibilă și cred că publicului îi va fi greu să înțeleagă abordarea juridică. Știu că mai trebuie făcute multe lucruri, dar grupul meu sprijină foarte mult eforturile de a continua pe această cale și spre existența unui text cât mai repede posibil. Și aș mai dori să adaug ceva. Cred că problema fundamentală este cea de stabilire a bazei juridice. Sunt de acord cu serviciul juridic. Găsim aceste lucruri în articolul 3 al tratatului. Aici sunt spuse, sunt, uh, se regăsesc uh, condițiile de care e nevoie. Cred că acest articol 3 ar trebui să fie baza muncii noastre. Știu că există multe probleme de, rezolvat, dar, de rezolvat, dar acestea au fost cele mai importante. Domnul președinte, vă mulțumesc, urmează doamna Cornienț. În primul rând doresc să mulțumesc și eu serviciului juridic că ne-a dat atât de repede o explicație. Mă liniștește să aud că există totuși o bază juridică de care ne-am putea folosi și anume articolul 3. Articolul 3 este unul foarte important pentru că acesta definește spațiul libertății. Când persoane care sunt în pericol se mută într-un alt stat membru decât cel în care există un ordin european de protecție și ei nu se pot bucura de protecție în noul stat membru, atunci nu mai vorbim despre libertate. Așa trebuie să vedem lucrurile. Protecția este prioritatea noastră, protecția persoanei aflate în pericol și pe acest principiu trebuie să ne ghidăm și de aceea le mulțumesc celor două coraportoare care au uh, lucrat împreună, au lucrat împreună și cu raportorii din umbră, s-au angajat foarte mult, au întâmpinat și dificultăți. Le mulțumesc foarte mult și mă bucur că au continuat să se ocupe de această problemă. Ce e foarte important pentru mine? Da, avem de-a face cu o situație dificilă. Pe de o parte există legislații naționale diferite, pe de altă parte, ne dorim ca la nivel european să fie implementat acest ordin la același nivel. Deci e important să se formuleze foarte clar la ce persoane ne referim, cine sunt persoanele puse în pericol. Acest lucru trebuie să apară foarte clar, să fie exprimat foarte clar. Trebuie să fie foarte clar și la ce fel de infracțiuni ne referim dacă ce fel de infracțiuni intră aici, diferite tipuri și acest lucru e important să fie menționat. Și de asemenea și oamenii care sunt avuți în vedere apar și imigranții, apar și persoanele aflate sub protecție și acest lucru este foarte important. Și aici mai trebuie, aici trebuie să fim ceva mai clari, mai exați. Da, și noi suntem de acord că victimele trebuie să fie protejate, indiferent la ce fel de uh, infracțiune referim. Cred că este foarte important să găsim o soluție comună. Nu sunt de acord să existe diferite directive, o dată pentru dreptul penal, o dată pentru dreptul civil. Acest lucru ar fi foarte complicat și atunci uh, s-ar împărți foarte mult și drepturile victimei ar fi împărțite și acest lucru nu ar fi bun. Și mai vreau să menționez un punct care este foarte important și anume amendamentele. Bineînțeles că vom veni cu amendamente. Ne dorim ca persoanele puse în pericol să fie informate asupra tuturor măsurilor care vor fi puse în aplicare și într-un alt stat membru ca urmare a Ordinului European de Protecție. și sprijinim aici poziția raportoarelor care au uh, încercat să abordeze situația din acest punct, ce anume prin amendamente. Și în final mai doresc să adaug ceva. Un ordin european de protecție care intră în aplicare doar când o persoană a fost deja victima unei infracțiuni nu este un regulament pentru protecție. Trebuie să fim mult mai exacti. exacti. Trebuie să fie mai clar scopul de aplicare al regulamentului, trebuie să luăm în considerare toate lucrurile și de aceea sprijinim foarte mult și poziția Consiliului și credem că această directivă trebuie să fie îmbunătățită și sperăm să ajungem la o soluție comună. Mulțumesc, are cuvântul domnul Bronx. Mulțumesc, domnule președinte. S-a stabilit că Ordinul European de Protecție poate fi cerut doar când uh, există deja legislația națională. Într-o țară, într-un alt stat membru, nu se va putea discuta da, dacă se aplică sau nu din moment ce acesta exista deja în statul membru. Însă s-ar putea să existe probleme în ceea ce privește aria de aplicare sau definiția ordinului și aici vor exista probleme pentru că există legislații diferite în statele membre. Un alt punct care pare a fi stabilit e următorul. Făptașul va fi și el informat de aplicare. Da, și într-adevăr acest lucru este important, dar acest lucru ar putea face, ar putea duce la faptul că făptuitorul va cunoaște care este noua casă a victimei și în amendamentul, amendamentul 13 regăsim această problemă. Desigur, s-ar putea să nu existe informații în ceea ce privește reședința victimei. Dar și aici există un pericol pentru că făptuitorul, agresorul, ar putea, în cazul, ar putea să se afle în prajma victimei în continuare. Dacă și făptuitorul s-ar putea muta și acolo unde s-a mutat victima. După părerea mea, Cred că, decât să existe un nou ordin european de protecție, ar trebui să existe o punere în aplicare astfel încât făptuitorul care încalcă un prim ordin european de protecție să fie returnat în țara de origine. Atunci, țara în care a fost făcut ordinul european de protecție este în țara în care se va decide ce își dorea să atingă ordinul și care era scopul acestuia. Da, este o problemă reală, înțeleg acest lucru, dar pare să existe o tendință de a ne folosi de probleme foarte reale pentru extinderea autorității securității juridice în Europa. Domnul președinte, doamna Macovei, aveți cuvântul. Mulțumesc. Eu sunt raportorul din umbră din partea LIBE pentru acest raport. Aș dori să mă refer pe scurt la trei probleme. În primul rând, amendamentul 15 Aici se spune că atunci când se implementează directiva, statele membre trebuie să se asigure care sunt măsurile pentru a proteja victima. Acest lucru ar însemna că e nevoie de o nouă procedură în stadiul de executare. Cred că acest lucru contravine scopului acestei directive și anume o protecție cât mai rapidă a victimelor nu prea are sens pentru că persoana care trebuie protejată este cea care a cerut deja această protecție, așa că nu trebuie să fie ascultată din nou. În amendamentul 13, tot aici, apare obligația de a fi informate ambele părți în legătură cu măsurile, așa că să fim mai atenți la această procedură. Și acum un al doilea punct e în legătură cu amendamentul 10. Se referă la posibilitatea ca în uh, stadiul de executare să se adopte măsuri care sunt independente din punct de vedere legal de Ordinul European de Protecție Inițial din statul în care acesta a fost dat. Cred că acest lucru este periculos. Ar putea să introducă neclarități în această decizie și din nou vorbim despre o măsură total nouă și atunci e nevoie de o procedură împotriva acestei persoane. Cred că este ceva ce trebuie să analizăm cu mare atenție. Și acum un al treilea punct. Aveam ceva pe listă și voi menționa acest lucru pentru că am auzit uh, două poziții diferite, și anume despre poziția victimelor. Da, există acea situație în care există un ordin împotriva cuiva și există deja o victimă, din punct de vedere legal, o persoană, acea persoană este o victimă și apoi există victima potențială. Victima potențială nu apare în textul juridic. Pe cât timp o persoană beneficiază de un ordin de protecție, acea persoană este o victimă. Dacă nu, ar putea, victime ar putea fi oameni care într-un loc, într-un la un anumit moment, va avea loc un atac. Deci trebuie să fim din nou foarte atenți la text. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, urmează doamna Silvia Costa. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră din partea Comisiei FAM, trebuie să mulțumesc și eu foarte călduroșilor două doamne raportori care au făcut o treabă extraordinară împreună și deja este un semnal foarte important pe care îl transmit cele două comisii care aplică cele o procedură importantă și anume cea a codeciziei, și, codeciziei comune și sunt uh, recunoscătoare pentru avizul foarte bun din partea Serviciului Juridic al Parlamentului European care nu doar că a lămurit o serie de chestiuni și a arătat foarte clar și care sunt cele mai curajoase interpretări pe care le putem oferi și care apar în amendamentele uh, doamnei raportor în legătură cu propunerea Consiliului cu privire nu doar la legitimitatea privind temeiul legal, ci și cu privire la faptul că acest temei legal este și mai extins decât s-a prevăzut în textul inițial. Deci nu e vorba doar de acest uh, alineat B, ci și alineatul A și în același timp e vorba și de interpretarea corespunzătoare a articolului 3 din textul Tratatului Uniunii Europene și Tratatului de la Lisabona. Și cred că a, acest uh, mod de a trata această chestiune are la bază recunoașterea reciprocă a ordinelor de protecție emise de către eh, un stat membru, recunoașterea de către un alt stat membru. În același timp, însă, se subîntrege și problema drepturilor persoanelor, eh, drepturilor de cetățean care are domiciliul în Europa, de a beneficia de protecție în fața unor eh, infracțiuni. Mi se pare că și acesta este o bază și mai solidă prin comparație cu ceea ce ne-am propus noi. Și o a doua observație, se vorbește aici uh, despre un lucru. Eu sunt raportor uh, repet din umbră pentru Comisia FAM. Vă reamintesc că e vorba de ordine de protecție care nu se referă numai la femei, chiar dacă femeile, din punct de vedere statistic, sunt, să spunem, cele mai numeroase victime, din păcate, în astfel de fapte, dar e vorba aici și de minori și sunt recunoscătoare, doamnă uh, raportor, pentru că au dorit să sublinieze în mod deosebit protecția deosebită de care trebuie să beneficieze minorii. Există și problema reprezentantului juridic juridică la acestora în momentul în care se ajunge la solicitarea unui astfel de ordin uh, de protecție. E vorba și de dreptul familiei și așa mai departe. Cealaltă chestiune însă uh, se referă la o serie de alte tipuri de victime, spre exemplu martorii sau alte persoane care să spun, sunt expuse unui risc major și cred că este corect ca acest text să vorbească în mod clar de persoane și deci nu trebuie să ne apucăm să îi împărțim pe categorii care din punct de vedere nu este clară. Mi se pare foarte important acest lucru și de aceea doresc să mulțumesc doamnelor raportor pentru că au ținut cont de multe dintre observațiile pe care le-am făcut noi, precum și de solicitările noastre în legătură cu accesul pe care să-l aibă literalmente victimele care deja sunt protejate în țara lor să aibă acces să facă cunoștință cu aceste instrumente și să se poată folosi de el. Mă gândesc la numărul verde european care a fost propus, un număr gratuit despre care, mă rog, s-a tot vorbit. Există și 112, dar mai există și alte numere și trebuie să vedem în ce mod s-ar putea crea un număr gratuit. Um, cred că e vorba de momentul în care statul membru eliberează astfel de ordine de protecție, în acel moment persoana respectivă, chiar victimă fiind, dar și în calitate de mm, făptuitor uh, al acelei infracțiuni, trebuie să fie informate și una și cealaltă că au dreptul Uh, că există dreptul la acest ordin de protecție european în cazul în care se mută în altă țară europeană, pentru că altfel este foarte greu ca o persoană să afle care are acest drept. Și în al treilea rând, mi se pare important accesul gratuit la acest instrument și faptul că există, să spunem, o procedură în baza care trebuie să existe această informare și în ce privește victima și în ce privește făptuitorul. Uh, spre exemplu, în Italia, în țara mea, s-a introdus acest ordin de protecție și în ceea ce privește pe, ce privește pe uh, victimele care sunt urmărite, numai simplu fapt că există o informare uh, care se face și uh, la nivelul făptuitorului, în sensul că acesta este avertizat, deja acest lucru reprezintă un pas foarte important în uh, despre prevenirea astfel de fapte. Cred că și Consiliul și sper că și Comisia își va uh, modifica poziția pentru că Parlamentul a pus în centru protecția victimei, siguranța acestora și nu uh, doar simpla recunoaștere reciprocă între sistemele judiciare acestor ordine, sistemele mă rog, penale și uh, civile europene. Mulțumesc! Mai avem un înscris la cuvânt, doamna Marina Ianacodakis. Mi s-a spus însă că întârziem, suntem foarte, foarte rău în întârziere. Vă rog să fiți atât de drăguță, să vorbiți repede, repede, repede, pentru că mă urmează o recomandă. Da, imediat, mă grăbesc de îndată, pentru că urmează o altă uh, reuniune. Deci, repejor, repejor, ca să trecem la punctul următor. Bine, foarte repede. O idee minunată, cred că putem cu toții să fim de acord și mi se pare un concept european foarte real, însă Există și foarte multe zone problematice. Aș dori să vă spun că uh, nu e vorba doar de protecția femeilor, ci trebuie să ne gândim și la victimele traficului, copiilor care cad victimă abuzurilor și așa mai departe. Dacă vrem ca această măsură să dea roade, avem nevoie de o legislație solidă și cred că tot ce am auzit astăzi aici îmi confirmă părerea că temeiul legal nu este suficient de solid în acest moment și uh, Colegul de aici spunea ceva mai devreme că nu e vorba doar de temeiul legal în sine, ci ideea este să ne concentrăm asupra victimelor și mai puțin asupra temeiului, iar victimele prin natura lor sunt persoane care nu au încredere în niciun fel de sistem, care nu se simt în siguranță. Deci, dacă ne dorim un act legislativ care să le sprijine, trebuie să ne concentrăm pe nevoile victimelor. Apoi, un act legislativ care nu funcționează în toate țările înseamnă că le dăm speranțe deșarte victimelor. Astfel de speranțe deșarte n-ar face altceva decât să pericliteze și mai mult victimele care se pot deplasa într-un loc, să crede că sunt protejate și de fapt să descopere că nu sunt. E o idee foarte bună, ca să fiu foarte concisă, însă aș vrea să văd că se alocă mai mult timp aceste chestiuni. Cred că ne-am grăbit foarte tare. Mulțumesc! pentru toate observațiile care au fost făcute și mulțumesc și pentru strădaniile serviciului juridic. Vom da cuvântul domnului Ezio Berilo, domnului poate acum să răspundă unora dintre întrebările foarte punctuale care au fost adresate. Vă rog, foarte pe scurt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și Mulțumesc și pentru aprecierile care au fost făcute din partea serviciului juridic. E vorba de un ordin de protecție din partea președinției și trebuie să ne asumăm riscurile. Acest lucru a creat anumite dubii, a spus și domnul Kirchhoff, în ceea ce privește temeiul legal și faptul că în această directivă există o serie de încurcături. Și dumnealui um, a pus până de toate întrebarea în legătură cu ce înseamnă posibilele victime în acest context. Nu cred că vom rezolva problema dacă vom crea noi și mai multe încurcături. Problema și așa e încălcită și cred că având în vedere caracterul novator, riscăm să creăm și alte probleme, deci eh, aș dori și eu, din acest motiv, să le felicit pe doamnele raportor. Urmează amendamentele. De asemenea, vorbeam despre victimele posibile. Mai spun încă o dată, Ordinul de Protecție European are la bază o măsură judiciară, o măsură națională. Cu alte cuvinte, fiecare autoritate națională care apreciază nevoia de a prezenta un ordin de protecție, are această latitudine și odată emis acest ordin de protecție național, putem să mai adăugăm, să mai punem peste el și un ordin de protecție european, tocmai pentru a permite această uh, prelungire despre care vorbeam. Din acest punct de vedere, doresc să îi mulțumesc doamnei Grisbeck pentru că a spus că este o idee minunată și să știți că nu mă fălesc eu cu această idee, este preluată din directiva, acolo se spune că ordinul de protecție este emis pentru a asigura în continuare protecția persoanei care beneficiază de el, nu fac altceva decât să scoată lumina această idee și anume să protejăm persoana. Doamna Weber ne-a întrebat uh, foarte punctual în legătură cu articolul 3 dacă trebuie să ne concentrăm pe partea de protecție sau pe partea de prevenție. În acest sens, care ține dreptul penal, este evident că scopul protecției are ca, mă rog, revers al medaliei pe cel al prevenției, cealaltă fața monedei. Deci trebuie să ne gândim la, să spunem, faptele care au un potențial infracțional, care ar putea leza o persoană. Aici se acordă prioritate protecției. Să vă dau un exemplu. Articolul 84 din tratat prevede că Parlamentul și Consiliul, prin codecizie, pot să stabilească măsuri pentru a încuraja sau pentru a sprijini măsuri întreprinse de statele membre în ceea ce privește prevenirea infracțiunilor. Ori prevenirea infracțiunilor este considerată, să spunem, ca fiind prevenirea unei infracțiuni care are o dimensiune transfrontalieră, cum ar fi, spre exemplu, faptele de infracțiune fracționată organizată, faptele de tip mafiot și așa mai departe. Deci deja e vorba de natura infracțiunii care devine transfrontalieră. Ori, în acest sens, delictul cu, de dimensiune internă care nu are niciun fel. Deci persoana este cea care trebuie să asigurăm uh, un grad de siguranță. Deci dacă persoana este expusă unei fapte, unui delict, unei fracțiuni în uh, Italia, trebuie să fie protejată și în momentul în care acesta este ajunge într-un alt stat membru, acolo unde riscurile există în continuare. Deci acesta este motivul pentru care mă rog, nu suntem noi deținătorii adevărului absolut. Acesta este motivul pentru care considerăm că acest ordin european de protecție se situează la un alt nivel în ceea ce privește libertatea de a circula într-un spațiu european de justiție și siguranță. Deci, uh, natura revoluționară este aceea că s-a, com- s-a dat o dimensiune comunitară, să spunem, uh, celui de-al treilea pilon. Și voi încheia răspunând doamnei Costa, pentru că este foarte interesant să se permită aprecierea acestui ordin de protecție. Doamna Costa vorbea de faptul că ar trebui să se țină cont nu doar de femei, ci și de minori și de martori. Din păcate, ordinul, din păcate, poate din fericire, ordinul de protecție nu se referă la martori. Acest lucru de altfel se spune negru pe alb. Și motivul este relativ simplu, pentru că martorii sunt niște persoane pe care trebuie să-i protejăm în baza a ceea ce au făcut ei. Au depus o mărturie. Ori, în acest sens, ordinul de protecție nu uh, urmărește un anumit tip de comportament din partea persoanei protejate, ci pur și simplu acea persoană face obiectul unei agresiuni. Să spunem, o femeie care, prin natura ei, riscă să fie agresată. Nu va fi agresată pentru că a depus o mărturie sau pentru că a avut un comportament într-o anumită circunstanță în justiție, ci pur și simplu prin natura ei, în anumite situații, ea trebuie să fie protejată. Și încă două vorbe în legătură cu problema recunoașterii, despre care vorbea și doamna Weber și această problemă a fost exclusă, era vorba de tipurile de, mă rog, hotărâri judecătorești la nivel național. Directiva în articolul 9 vorbește despre recunoașterea Ordinului de Protecție European. Aceasta este diferența, cu alte cuvinte, judecătorii din statul de execuție, deci judecătorii din celălalt stat membru, trebuie pur și simplu să se situeze la nivelul parametrilor europeni, nu la nivelul parametrilor naționale. Deci nu mai există această dimensiune națională. Pur și simplu trebuie să se asigure că prevederile de la articolul 9 sunt îndeplinite. Însă e vorba de uh, chestiuni la nivel european, nu măsuri luate la nivel de stat membru. Aceasta este valoarea adăugată a acestei directive. Și cu asta vă mulțumesc, domnule președinte. Merci. Merci, Perillo. Vă mulțumim, domnule Perilo. Vă amintim că data limită pentru depunerea amendamentelor este 9 iunie, ora 12. Deci pe 9 iunie. Mulțumim tuturor membrilor pentru faptul că ne-au ajutat, pentru că nu mai avem timp și trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi punctul 14. Vă aduceți aminte că punctul 13 a fost anulat, deci trecem acum la aprobarea procedurii cooperării consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept. Roma 3. Comisiile Libe și Jurii um, lucrează împreună pe acest test. Vă aduceți aminte că în toamna trecută Parlamentul a adoptat un aviz în care propunerea Comisiei a fost adoptat uh, modificat, dar acum Parlamentul este consultat în legătură cu coordonarea uh, consolidate pentru aplicarea inițiativei. Cooperarea consolidată este propusă conform unei proceduri specifice la jurii, pentru că consens, nu s-a putut ajunge la un consens în Consiliu pentru a ajunge un, la un acord. Doamna Gephardt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi nu mă voi referi la conținut pentru că vom face acest lucru la data de 10 iunie, atunci vom avea mai mult timp. Aș dori doar să vorbesc despre procedură din nou, astfel încât toți colegii să știe despre ce e vorba. Într-adevăr, Comisia Europeană în anul 2006 a avut un proiect legislativ. După tratatul de la Nisa, dar și conform tratatului de la Lisabona, ne aflăm în domeniul dreptului familial, adică recunoașterea uh, principiilor și acest lucru s-a dovedit că în, acest, uh, că în acest caz de recunoaștere mutuală a divorțului nu există într-adevăr o unanimitate și de aceea Consiliul în iunie 2008 într-o reuniune a spus în mod oficial că nu se ajunge la această unanimitate și de aceea e nevoie de o să renunțăm la această procedură. Există 16 milioane de căsătorii internaționale. La acestea se adaugă și uh, cetățeni care au cetățenie într-un anumit stat, dar lucrează în altul. Există un număr mare de divorțuri și există foarte multe probleme. Nu este clar conform cărui drept trebuie abortate aceste divorțuri și e greu să se, ca soții să își găsea, să găsească exact cui trebuie să se adreseze atunci când iau hotărârea să divorțeze. Și din aceste motive, ca raportor și în legislativa, legislatura precedentă și acum, am discutat și cu domnul comisar Barroso să vedem dacă nu ar fi important să ne concentrăm pe o cooperare consolidată între statele membre, astfel încât problemele cetățenilor să fie rezolvate. Nu putem să tot amânăm problemele. Știm că sub și sub tratatul de la Lisabona, în următorii cinci ani, nu e foarte ușor să găsim o, soții, o soluție. Conform tratatului de la Lisabona, nouă state trebuie să depună o astfel de cerere. Într-adevăr, ea a fost depusă de către nouă state, Franța, România, Bulgaria, Ungaria, Austria, Spania, Italia, Slovenia și Luxemburg. Acestea sunt statele care au făcut această cerere exact 9 state. Între timp s-au, alăt- alăturat și Germania, Lituania și Belgia. Au spus că și ele doresc să participe. Grecia s-a retras, nu știu de ce, dar mă voi interesa să văd de ce au făcut acest lucru. M-am aflat în contact și cu, uh, și cu domnul Svisca din Comisia Jurii. Uh, am uh, discutat despre cum ar trebui să procedăm acum. Ne-am, ne vom întâlni în data de 3 și 4 iunie să discutăm despre această uh, cooperare consolidată și e nevoie și de o hotărâre din partea Comisiei Jurii încă de, dinainte de această întâlnire. Am spus că nu e neapărat necesar, dar că ar fi totuși important să avem un aviz asupra anumitor puncte din partea Comisiei Libe, astfel încât să știm că și Comisia Libe va putea vota în ceea ce privește această procedură și asta și va trebui să intrăm și, uh, și în uh, text. Și Trebuie să ne asigurăm că va exista o consolidare cooperată între cele două comisii. În această dimineață, la ora 10, Comisia Jurii a votat asupra acestei baz- acestui temei juridic și s-a hotărât că cooperarea consolidată uh, poate să aibă loc. Cred că este un lucru foarte bun pentru că trebuie să ajungem la o soluție în aceste, la aceste probleme. Despre conținut nu voi vorbi acum, ci am spus că voi vorbi cândva mai târziu. Împreună cu colegul Svifka din partea Comisiei Jurii mă voi întâlni săptămâna viitoare. Dacă sunteți de acord, imediat după aceea aș dori să, să existe o reuniune cu raportorii din umbră, din Comisia Libe, să ne întâlnim cu toții și să ne informăm, astfel încât în data de 10 iunie să putem avea și o discuție pe text și să vedem în ce direcție dorim să ne îndreptăm. Mai sunt câteva puncte despre care vreau să discut. În propunerea inițială a Comisiei Europene se vorbea despre alegerea tribunalului și dreptului conform cărea se poate face divorțul. Consiliul a venit cu niște limitări, trebuie să discutăm și despre aceste limitări, dacă le putem accepta sau nu, și dacă acestea ar trebui să fie prelungite. Dar am spus că despre conținut vom discuta la 10 iulie și după întâlnirea cu raportorii din umbră, atunci când vom stabili exact ce direcție vom urma. Dacă sunteți de acord, voi discuta și cu Comisia și Consiliul pentru a vedea în ce direcție se poate continua. Sper că vom reuși să avansăm. În mod informal, am auzit următoarele lucruri. Dacă în 3-4 iunie Consiliul decide în mod oficial o cooperare consolidată și ar fi pentru prima oară când acest lucru se întâmplă în istoria dreptului european, atunci mai există încă trei state care ar dori să se alăture. Procedura este în felul următor. În orice moment al procedurii și chiar mai târziu, orice stat membru care nu este implicat în procedură poate să participe totuși atunci când dorește. Așa că fiecare stat poate participa dacă dorește și aș dori ca odată să fie toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene implicate, dar cred că va mai dura ceva timp. Vă mulțumesc, domnul președinte, vă mulțumesc, doamnă Gebhardt, pentru prezentarea stării faptelor în ceea ce privește cooperarea consolidată. Înțeleg că nici președinția, nici Consiliul nu doresc să ia cuvântul. Am dreptate? Probabil nu e nevoie, așa că dau cuvântul membrilor. Doamna Angelile, aveți cuvântul. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc, bineînțeles, doamnei Gephardt pentru această prezentare și doresc să adaug câteva elemente care ilustrează importanța acestei prevederi. Datele oficiale ne arată că Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană au loc 300 de mii de uh, căsătorii uh, internaționale în fiecare an. Deci, iată, căsătorii uniuni recunoscute legal. Mai există și alte forme de, de uniuni, uh, altele decât cele celebrate la sfat. În ceea ce privește legea aplicabilă în cazul divorțului și uh, despărțirii separărilor de drept, această situație privește foarte mulți cetățeni. Deci, deci statele membre au făcut bine să ceară o procedură de cooperare consolidată în acest sector, în acest domeniu. De altfel, ar fi prima dată când se uh, face apel la o astfel de procedură, pentru că, de fapt, este o chestiune urgentă și legiuitorul european este în întârziere față de realitatea faptelor de pe teren. Doresc să subliniez faptul că din cauza acestei lacune legislative din de drept, uh, victimele sunt tocmai părțile cele mai vulnerabile, de multe ori femeile, dar nu întotdeauna. Oricum, unul dintre cei doi soți dar mai ales uh, minorii au de suferit de pe urma acestei uh, situații. Doamna Gephardt a fost mediatoare pentru um, aceste uh, situații. Eu sunt acum mediator în această legislatură. În fiecare an, în Europa, mii de copii uh, sunt subiectul disputei între părinți și în uneori unul dintre părinți răpește practic copilul. Deci celălalt părinte nu mai are uh, nicio veste despre copilul său, tocmai pentru că nu există instrumente suficiente la nivel european pentru a gestiona această situație de urgență. În plus, și închei aici, pentru mine este interesantă intenția de a spori flexibilitatea în acest sector și de a încuraja pe cât e posibil soluțiile uh, amiabile, deci, uh, deci acordurile între părinți, deci privilegierea medierii uh, ca soluție privilegiată. Altfel riscă să apară fenomene cum este cursa pentru tribunale când unul dintre soți dorește să divorțeze pentru a avea avantaje maxime, încearcă să ceară divorțul pe lângă un anumit tribunal pentru a avea o situație, o situație privilegiată față de celălalt, celălalt soț și tocmai astfel de atitudini sunt cele pe care trebuie să le descurajăm. Mulțumesc. Doamna Infelt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, mă bucur, în primul rând, să spun că doamna Gephardt este raportor pe această temă. Uh, Uh, ceea ce înseamnă că vom putea coopera în continuare la fel de bine ca și în mandatul trecut. Doresc să încep prin a spune că sprijin propunerea dânsei, dar din anumite puncte de vedere, mi-e greu să accept această soluție pentru că toată lumea, unii dintre noi ar dori o soluție europeană. Și e greu de crezut că unele state membre nu sprijină o astfel de soluție. Am văzut și eu uh, cazuri în care mai ales femeile au fost victime în astfel pentru că divorțul a fost uh, pronunțat în situații dificile și ideal ar fi fost să avem o soluție um, care să acopere um, mai multe cazuri. Deciziile din trecut uh, nu au dus la mai puține divorțuri, ci la divorțuri care au fost pronunțate în situații regretabile. Am câteva, informa- am câteva um, întrebări, solicitări de informații. Eu nu sunt expert în afaceri constituționale, dar aș, aș vrea să știu care va fi rolul Parlamentului European aici. Ați spus că Consiliul a limitat și mai mult domeniul de aplicare al propunerii și Parlamentul dorește să extindă acest domeniu de aplicare, dar aș vrea să știu dacă e posibil acest lucru sau putem doar să sugerăm să se facă acest lucru. Am o altă întrebare legătură cu un lucru pe care l-ați spus. Ați spus că dacă propunerea de cooperare sporită este acceptată, încă trei state membre doresc uh, uh, să participe. Aș vrea să știu care sunt acestea. Nu știu dacă statul meu este uh, suficient de deschis la minte pentru a participa la această inițiativă. Urmează alegeri, nu știu ce va face noul guvern, dar dacă partidul meu va fi la guvernare, sper că va sprijini această participare. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul dintre deputați? Nu mai aveți întrebări? Întreabă domnul președinte. Bine. Vă mulțumim pentru o dezbatere atât de scurtă, pentru faptul că ne-ați ajutat să ne înscriem în timp cu um, în ordinea de zi. Vă mulțumim, doamnă Gephardt, pentru prezentarea dumneavoastră. Și vă dăm acum din nou cuvântul, doamnă Gephardt pentru a răspunde. Scoți și Mulțumesc, pe scurt, nu vreau să pierd timpul la... Vreau să răspund la ceea ce au spus, uh, colegele mele au spus deja destul de multe, ceea ce trebuie să împiedicăm e acest uh, fenomen care există și acum și care face ca situația femeii să fie una nu tocmai fericită. Mă refeream la fenomenul de forum shopping și de aceea cred că acest lucru e foarte important. Întrebarea lui Sofie, care sunt cele trei state membre, nu pot să răspund la această întrebare astăzi, pentru că uh, am această informație, dar vreau ca statele însele să spună că ele sunt. În ceea ce privește o lărgire a domeniului de aplicare, nu pot să răspund nici la, acest, nici la această întrebare, pentru că trebuie să mă consult cu serviciul juridic. Uh, dar trebuie să ne mișcăm cât de repede putem și chiar dacă nu va fi posibil din punct de vedere al temeliului juridic să facem acest lucru, totuși trebuie să ne asigurăm că ne putem extinde atât cât se poate și acest lucru l-am făcut și în legislatura precedentă. Vom încerca să facem la fel și acum și să discutăm cu statele membre. În ceea ce privește cooperarea consolidată, am auzit, noi suntem doar ascultați în acest sens, noi Parlamentul European și exact acest aspect nu îmi place. Da, s-a spus foarte clar și în legislatura trecută am spus eu acest lucru și anume că trebuie să existe un drept european. Acesta ar fi cel mai bun lucru și ar fi un sprijin pentru toți cetățenii europeni. A fost posibil ca unele state membre care au avut multe probleme și am mers în câteva capitale și am discutat despre aceste lucruri, însă unii au renunțat și acest lucru e unul nefericit. Guvern, guvernele au spus că nu putem fi de acord cu așa ceva și de aceea legislația a fost blocată și nu putem avea un drept european în acest domeniu, cu siguranță nici în următorii cinci ani. Și de aceea ne dorim foarte mult să avem acest instrument al cooperării consolidate. El trebuie să le folosească cetățenilor din acele state care doresc să se implice și atunci în aceste state va fi găsită o soluție. Va fi găsită o soluție pentru acești oameni. Asta ne dorim, nu doar să avem o legislație frumoasă, ci să ne asigurăm că sunt respectate drepte, drepturile cetățenilor. Despre asta este vorba aici. Vă mulțumesc, vă mulțumesc doamnă Gebhard nu mai există comentarii? Atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 15, acordul între Comunitatea Europeană și Pakistan privind readmisia. Vom examina proiectul de recomandare care este făcut de domnul Șogor. Dați-mi voie să vă reamintesc următorul lucru. În septembrie 2000, Consiliul i-a dat un mandat Comisiei să negocieze un acord cu Pakistanul în ceea ce privește readmisia. Negocierile s-au încheiat în septembrie 2007. Acordul a fost inițiat în septembrie 2008. În uh, martie 2009, propunerea a ajuns uh, pentru o decizie a Consiliului pentru a se conclude acest acord. Însă, sub tratatul de la Lisabona, rolul Parlamentului European a fost modificat în mod substanțial. Înainte de tratat, Parlamentul era consolidat. După consultat. După tratatul de la Lisabona, Parlamentul trebuie să fie de acord cu acest acord. Așa că îl ascultăm acum pe domnul Șogor, Apoi vom asculta președinția și comisia, dacă vor dori să ia cuvântul, și membrii vor putea să ia cuvântul. Domnule Șogor, aveți cuvântul. Mulțumesc! Ezelőtt találkoztunk utoljára ebben a kérdéskörben, és azóta két fontos nemzetközi... Mulțumesc! Am uh, avut o discuție o discuție cu Comisia și Consiliul și apoi s-au ratificat două documente importante, unul în domeniul sănătății și celălalt în ceea ce privește lupta împotriva torturii. E vorba de un acord ONU din... Din 84. Pakistanul încă nu s-a angajat pentru a respecta convențiile, dar în momentul în care readmisia, tratatul privind readmisia va intra în vigoare, vor intra în vigoare și aceste convenții. În momentul în care am să scris raportul, nu am avea la dispoziție aceste informații, deci sfârșitul textului va, trebui va trebui reformulat. În plus, atunci când vorbim despre Convenția privind trimiterea înapoi a migranților, tribunalele din statele membre va trebui să se asigure dacă drepturile persoanei sunt încălcate și dacă se întâmplă acest lucru, persoana nu va fi trimisă înapoi în țara sa. Deci va trebui să avem încredere în judecătorii naționali ah, Ahmed Nasser și domnul Farascan, uh, studenți la universitate, au uh, fost arestați, dar tribunalul din Regatul Unit uh, a hotărât că cei doi studenți ar fi în pericol de moarte dacă ar fi fost trimiși înapoi în țara lor, deci ei nu au fost trimiși înapoi în țara lor. Să nu uităm faptul că respectarea drepturilor omului trebuie să fie asigurată altfel. Readmisia uh, are obiectivul și scopul securității noastre. Mulțumesc! Șogor. Vă mulțumim, domnule Șogor. Înainte de a da cuvântul președinției spaniole și comisiei, dau cuvântul uh, membrilor pentru a pune întrebări. Dacă au, dorește cineva să ia cuvântul, doamnă Guillaume? Oui, Este un, un procedeu puțin dificil pentru că avem de mult întrebări. Am tot avut întrebări în cele două schimburi de opinii precedente, precum și la întâlnirea cu Comisia pe care, care a avut loc în legătură cu acordul cu Pakistanul și s-au pus aceste întrebări, s-au făcut observații, însă nici în acord și nici în expunerea de motive a raportorului nu se regăsește, nu, nu se regăsește și măcar un ecou al acestor întrebări și observații. Deci, după părerea mea, acest acord este insuficient, am spus acest lucru și expunerea de motive, după părerea mea, este cam caricaturală față de uh, chestiunile evocate. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, voi repeta acum diversele întrebări pe care le am, diversele aspecte pe care trebuie să le pun în discuție și vom vedea dacă re reușim să găsim răspunsuri la aceste întrebări. Se face referire în expunerea de motive la reciprocitate, dar știm foarte bine că uh, readmisia are loc uh, dinspre statele europene înspre Pakistan și nu în celălalt sens, nu-i așa? Um, într-adevăr se referă la persoane de, din Pakistan, de uh, naționalitate pakistaneză, dar și de naționalitate afgană. Uh, Pakistanul și Afganistanul nu sunt uh, tocmai țări dintre cele mai stabile, de aceea ne punem întrebări în legătură cu respectarea drepturilor și libertăților persoanelor readmise. Se insistă de asemenea asupra reactru- cum? Că euh, on peut considérer donc que... Euh, Retroactivității euh, dar de fapt, mă întreb dacă situația pakistanezilor și afganilor care se află pe teritoriul UE uh, dinainte de încheierea acordului au uh, situația blocată sau nu. Aceste acorduri se aplică doar în cazul unei intrări directe pe teritoriul european, dar care nu este modalitatea cea mai folosită pentru a ajunge aici din Pakistan și nu putem să nu facem referire la faptul că acest acord cu Pakistanul este de fapt uh, o modalitate de a face presiune asupra acordului cu Turcia care este blocat. Uh, nici uh, chestiunile legate de căile de a călătorii uh, nu sunt clar explicate nici în acord în textul comisiei și nici în textul raportorului posibilitatea folosirii acelui lesepase, acelui permis de căsătorie, de călătorie nu mi se pare suficient de clar. S-au încheiat deja acordurile de admisie cu alte state și altele se află în curs de negociere dar aici nu se regăsesc suficiente garanții. Nu se face referire nici la faptul că persoanele minore nu pot face uh, obiectul readmisiei, dar nu sunt excluse în mod explicit în text. Pakistanul nu este semnatar al Comisiei de la Geneva și, dacă citesc în versiunea franceză un fel de provocare uh, referire la semnarea uh, Convenției de la Geneva um, a dispărut din ultima versiune a documentului în francez. Acest lucru este curios și uh, faptul că nu există uh, niciun ajutor uh, pentru reinserarea socială a persoanelor readmise. Deci, după părerea mea, acest raport este destul de timid în legătură cu prerogativele Parlamentului European în aprobarea acordurilor internaționale și nu ține cont de îngrijorările formulate de diferitele grupuri politice în acest sens. Deci, deocamdată, pentru mine este dificil să sprijin acest raport. Lotre. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Flotră. Pour la dynamique du débat, je... Ca să continuu în aceeași dinamică, nu cred că e foarte bine că mi-ați dat cuvânt, pentru că toate problemele care au fost prezentate de colega mea, doamna Guillaume, sunt niște întrebări extraordinare. Deja am avut ocazia să ne consultăm și să le adresăm comisiei. Cred că, având în vedere faptul că sunt foarte multe întrebări care au apărut, cred că n-ar fi rău din partea comisiei să ia și ea cuvântul și să explice acest lucru și apoi să continuăm noi discuția. Eu aș mai adăuga o singură chestiune care a fost deja menționată și anume este problema care se referă la termene, deoarece după cererea de readmisie formulată ca atare, se consideră că readmisia este acceptată, deci se consideră că cererea este valabilă Acum nu știu ce s-a ales de eliberarea documente, dacă nu apare niciun fel de răspuns din partea autorităților pakistaneze și răspunsul pe care l-am primit în reuniunea cu reprezentantul Comisiei Europene a fost că în atare condiții putem să ne folosim de așa zisul permis de trecere european, în baza, a care bază să spunem, este destul de vagă, mă refer la temeiul legal și poate că am putea să mai precizăm acest lucru încă o dată și aș mai adăuga faptul că în ceea ce privește pe parlamentare, adică pe noi, având în vedere noile noastre competențe în baza de la Lisabona, este o situație cât se poate de nefericită ca această readmisie mixtă să nu prevadă în mod explicit participarea Parlamentului European, având în vedere numeroasele probleme care țin de încălcarea principiului de nereturnare. De asemenea, așa, la grămadă s-au întâmplat să fie afgan trimiși în Pakistan, pakistanezi trimiși în Afganistan. Mi se pare că acest lucru uh, nu mai apare în primele forme deja absolut istorice ale acordurilor de readmisie. Am însă impresia că este de neconceput acest lucru pentru Parlamentul European și anume să accepte o astfel de, un astfel de refuz și o astfel de capacitate de a monitoriza acordul de readmisie. Și v-aș reaminti, dragi colegi, că Antonio Gutierrez când a fost aici, nu știe dacă să râdă sau să plângă, aducându-și aminte de eforturile susținute pe care Comisia Europeană le tot reamintește, eforturi făcute pentru a ajunge la renegocierea acestui acord de readmisie și, din punct de vedere politic și chiar și moral, faptul că Pakistanul a fost prima țară din lume care a primit refugiați ar trebui să stimuleze instituțiile noastre, instituțiile europene, să cugete la modalitățile de readmisie din Europa pentru numeroși refugiați afgani care sunt în Pakistan, care a fost prima țară care a primit refugiați. Deci, eh, e vorba de Pakistan. Eu cred că uneori e cazul să mai dăm dovadă și de bun simț în discuțiile astea. Mulțumesc. Doamna Weber, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte am înțeles foarte bine că e foarte corect să existe motive de îngrijorare în legătură cu aceste acorduri de admisie, mai ales dacă ne gândim la modul în care la cât de democratic este acea țară și cât de bine știe să protejeze drepturile omului acea țară. În același timp însă am senzația că Majoritatea întrebărilor nu sunt adresate Pakistanului, ci ar trebui adresate statelor noastre membre. Și dacă așa stau lucrurile, nu văd de ce ar trebui să ne opunem acestor acorduri, pentru că nu există niciun fel de readmisie dacă aceasta nu are la bază o hotărâre prin care o persoană să fie returnată. De aceea statul membru care a luat respectiva hotărâre a trebuit să parcurgă acele proceduri care sunt foarte clar și explicit uh, adoptate prin directivele Uniunii Europene și în același timp trebuie să și respecte legislația internațională care este obligatorie în statele noastre membre. Deci, persoana care are o reședință ilegală undeva într-un stat membru și împotriva căreia s-a luat această decizie de returnare, în primul rând, respectivul caz, firește, se presupune că a fost audiat de autoritățile corespunzătoare la nivel uh, judecătoresc sau, știu eu, administrativ. Și mai departe, persoana respectivă are dreptul la o protecție internațională, cu alte cuvinte, Cazul respectiv poate fi audiat la un alt nivel. Acest lucru se aplică nu doar pentru cei care ar putea reveni în Pakistan și acest lucru se aplică și pentru acel principiu al dominoului, al revenirii în cascadă a acelor cetățeni, deci celor terțe. Deci acea, cazul acelei persoane trebuie să fie discutat de statele noastre membre. În momentul în care ne arătăm îngrijorați de uh, ce se cu readmisia în Pakistan, atunci ne arătăm mai îngrijorați față de propriile noastre state membre. Dar deja asta e cu tot o altă poveste din punctul meu de vedere, cei împotriva cărora s-au luat hotărârile acestea de returnare și care nu au reședință legală în statul membre, pentru că cei mulți dintre ei stau în acele uh, centre de primire și mă îndoiesc că acestea sunt condițiile pe care ar trebui să le asigurăm acelor oameni. În acordul respectiv, sincer să fiu, trebuie să ne gândim că statele noastre membre trebuie să respecte toată legislația din Uniunea Europeană și cu legislația în materie de protecție internațională a persoanelor care se află în mod ilegal într-o țară, mai ales în baza principiului de nereturnare, din toate aceste puncte de vedere, nu cred că avem prea multe să le reproșăm autorităților pakistaneze Până la urmă trebuie să stabilim problema la nivelul nostru, pe statele noastre membre. Thank you. Frau... Mulțumesc, doamna Ernst. Vielen Dank. Ich möchte eingangs... Mulțumesc. Aș dori să întreb ce facem noi de fapt. Noi ne dorim să uh, avem un acord cu un stat despre care știm 100% sigur că nu respectă drepturile omului și eforturile care s-au făcut în acea țară până acum nu sunt deloc suficiente. Încheierea unui acord cu un stat în care violența împotriva femeilor e ceva foarte normal, unde copiii pot să fie închiși chiar dacă sunt, au șapte ani. Ce să mai vorbim acum despre homosexualitate și aici vă putem da exemple. Cred că trebuie să ne gândim la răspunderea politică și morală, să ne amintim de aceasta, să ne gândim foarte clar ce vrem să facem, ce ne dorim de fapt. Și înainte să pun o întrebare Comisiei și Consiliului, mai vreau să spun ceva trebuie să adăugăm următorul lucru. Un asemenea acord privind readmisie, readmisia trebuie să fie foarte bine analizat și în cazul altor țări în care nu se respectă drepturile omului și așa ceva nu este posibil. De, a, trebuie, de aceea trebuie să ne gândim ce vrem noi să facem. Și, bineînțeles, întrebarea mea e cea legată de Afganistan. Nu știu cum pot fi afganistanii protejați și să nu fie returnați în Afganistan. Nu există niciun răspuns, nu există nicio garanție și până nu avem aceste două lucruri, nu știu ce am putea să facem. Cetățeni din state terțe și cetățeni apatrizi și aceștia intră în discuție la ce fel de naționalități ne referim. Aș dori să știu exact cine este vizat în acest sens. Și apoi despre documente. Aici este trecut foarte fugitiv care sunt documentele de călătorie. Pun o întrebare foarte simplă. Ar trebui să existe acel permis de trecere europe- european? Cum se pot uh, cum se pot rezolva aceste probleme? În această chestiune foarte importantă, Parlamentul European nu joacă niciun rol și atunci ce facem noi aici? Încheiem asemenea acorduri sau le plănuim? În ceea ce privește protecția datelor, nici măcar nu o să amintesc acest lucru. Cum poate fi asigurată această protecție a datelor în Afganistan? Nu, nici nu pot închipui cum s-ar putea realiza un asemenea lucru. Și o ultimă întrebare. Aș dorea să știu câte ceva despre acordul bilateral privind readmisia cu Pakistanul, dacă există așa ceva, dacă există negocieri cu statele membre, între statele membre și Pakistan. Ce fel de uh, acorduri de readmisie bilaterale există până acum. Mulțumesc! Urmează doamna Entevand. Doamna Entevand, mulțumesc, domnule președinte. Da, și eu mă confrunt încă cu niște dificultăți, am niște întrebări la care am nevoie de niște răspunsuri până să fiu într-adevăr convinsă. Trebuie să ne fie foarte clar că nu vorbim aici despre decizia care se ia într-un stat membru de a trimite o persoană înapoi în Pakistan. Nu despre acest lucru discutăm. E totuși un element important responsabilitatea luării acestei decizii se află în mâinile statelor membre. Noi presupunem că statele membre respectă legislația privind drepturile omului, dar stau oare lucrurile așa? Nu sunt avocat, nu sunt judecător, dar când văd deciziile pe care le iau statele membre să trimită oameni înapoi în tot felul de state, nu aș, fi, nu aș avea mare încredere că drepturile omului sunt respectate. Și și în cazul Pakistanului vorbesc despre aceleași state membre. Aș dori să pun o întrebare raportorului. În ultimul paragraf din expunerea de motive, spune următorul lucru. Uniunea Europeană ar trebui să facă toate acțiunile necesare pentru a se asigura că guvernul pakistanez ratifică actul din 1996, Convenția ONU din 1994 împotriva torturii și a altor tratamente inumane. Dacă înțeleg lucrurile corect, negocierile privind acest acord sunt în desfășurare de 10 ani. Pakistanul a avut timp suficient să ratifice aceste convenții. Deci, cu ce ne ajută pe noi dacă includem această frază acum în documentul nostru? Ce motive au ei să facă acest lucru acum dacă nu l-au făcut în ultimii 10 ani? Și ce motive are de fapt Pakistanul pentru a nu ratifica aceste convenții? așa că aș spune că ratificarea convențiilor ar trebui să fie o precondiție înainte de încheierea acestui acord. Domnul președinte, aveți, domnul Buzutil are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu îngrijorările despre care au vorbit colegii mei aici. Sunt niște imagini înfricoșătoare să trimităm oameni înapoi în Pakistan să fie uciși. Este un argument foarte valid și aș dori să îi spun comisiei să mă corecteze dacă greșesc, dar eu înțeleg lucrurile complet diferit. Eu cred că acest acord nu poate fi folosit în acest sens. Nu acesta este obiectivul acordului acordul trebuie să returneze acei oameni care nu s-au calificat pentru niciun fel de protecție în Uniunea Europeană, în concordanță cu deciziile luate de autoritățile noastre, de tribunalele noastre naționale. Numai în asemenea cazuri, când oamenii nu se califică pentru niciun fel de protecție, pot și trebuie să fie, se poate și trebuie să fie trimiși în Pakistan și cred că acesta este un punct foarte important. Dacă nu, lucrurile vor deveni tot mai încălcite. Un vot se va ajunge la un vot împotriva acestui acord și din motive greșite. Nu trebuie să votăm împotriva acestui acord din motivele greșite. Sunt de acord cu argumentele făcute de Sophie și alți colegi. Dacă ascultăm argumentul tău și îl ducem până la concluzia sa logică, atunci nu vom putea să încheiem niciun fel de acord de readmisie cu niciun stat. Întotdeauna exist, există astfel de argumente și anume că tribunalele naționale nu au destule garanții în ceea ce privește respectarea drepturilor omului la un grad pe care tu l-ai considera suficient. Însă, tribunalele naționale trebuie să ia aceste decizii și nu noi. De aceea vom da autoritatea curților naționale să ia aceste hotărâri. Trebuie să fim foarte atenți pentru că uh, vom pierde din vedere lucrurile cele mai importante și vom vota împotriva acestui acord din motive greșite. Este un acord important pentru că fără el am trimite următorul mesaj. Uniunea Europeană e un teritoriu liber pentru toată lumea, dar totuși există statul de drept și atunci când cineva nu merită protecție internațională, trebuie să fie trimis înapoi. Domnul președinte, vă mulțumesc înainte să-l ascultăm din nou pe domnul raportor, dăm șansa atât Comisiei cât și Consiliului să ia cuvântul, mai ales Comisia care trebuie să răspundă la întrebările care au fost adresate din partea Comisiei, domnul Ghedric Palman. Doriți să luați cuvântul? Poftiți. Yes, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a în detalii, pentru a răspunde la întrebările care mi-au fost adresate, au fost adresate comisiei, doresc să mulțumesc domnului raportor pentru uh, propunere de recomandare, pentru care, după părerea mea, este foarte echilibrată. Vreau să-i mulțumesc, deci, uh, pentru că este agreată de comisie. S-au pus mai multe întrebări comisiei. Unele sunt destul de tehnice și pot să intru în aceste detalii tehnice dacă doriți, dar poate că e nevoie de explicații mai detaliate. Aș începe prin câteva observații de ordin general. Sunt de acord cu ceea ce ați spus unii dintre dumneavoastră și anume că trebuie să facem o distinție clară între decizia de returnare a imigranților și procesul de readmisie. Decizia de returnare este rezultatul unui proces dintr-un stat membru care vizează pe o persoană care nu este uh, nu se află în mod legal pe teritoriul statului respectiv și, în acest sens, toate elementele de salvgardare trebuie să fie luate, să fi fost luate în considerare și, după cum a spus doamna Invelt, putem să ne gândim dacă deciziile luate de autoritățile naționale sunt juste sau nu, dar noi nu trebuie să ne apucăm aici, la Parlament, să punem sub semnul întrebării deciziile autorităților competente din statele membre. Principiul uh, pe, baza, pe care ne bazăm aici în Uniunea Europeană este încrederea în autoritățile naționale. Procesul de readmisie este un proces pur administrativ, e vorba de, acțiuni, de acțiunea deturnării fizice a persoanei în țara de origine și subliniez cuvântul origine, pentru că, deși în principiu acest acord prevede și posibilitatea returnării persoanelor care nu sunt de naționalitate pakistaneză, dacă ne uităm la prevederea privind uh, cetățenii altor state, ne dăm seama că ea nu va fi folosită aproape niciodată pentru că condițiile sunt foarte severe. Procesul de readmisie este deci procesul administrativ care permite sau facilitează returnarea persoanei din statele membre în uh, Pakistan. S-au pus întrebări în legătură cu reciprocitate sau natura reciprocă a acordului. Într-adevăr, în practică, acordul va funcționa mai ales în favoarea Uniunii Europene și statelor sale membre, dar acest lucru nu înseamnă că forțăm Pakistanul să accepte un acord. Acesta a fost rezultatul unui proces de negociere care a durat 4, 5, 6, 7 ani, care a permis și Pakistanului să obțină anumite avantaje. Dacă citiți declarațiile comune care însocesc acordul, veți vedea că au obținut uh, Um, anumite promisiuni uh, în ceea ce privește migrația legală și politicile de viză, deci a obținut și concesii din partea noastră. Deci n-am forțat Pakistanul să accepte ceva. Uh, Pakistanul este o țară mare, puternică și Uniunea Europeană nu poate să forțeze astfel de țară să accepte acorduri de acest tip. S-a mai menționat uh, sau mai pus întrebări în legătură cu Comisia, Comitetul Comun de Readmisie. Într-adevăr, la acesta nu, Parlamentul European nu este prevăzut să participe. Acest comitet este unul tehnic care monitorizează aplicarea acordului. Și Comisia și experți din statele membre vor forma acest comitet. Aceste comitete, am participat la multe dintre acestea, au uh, obiective foarte tehnice și um, examinează chestiuni foarte tehnice de genul uh, căror tipuri de document, ce tipuri de documente acceptăm uh, în plus față de cele prevăzute de acord și așa mai departe. Deci e vorba de detalii foarte tehnice. Nu cred că Parlamentul, care nu este implicat în aplicarea acestui acord are, ar avea vreun interes să participe în aceste comitete. Putem transmite însă Parlamentului procesele verbale ale cerințelor acestor, acestui uh, comitet, nu doar cu Pakistanul de altfel, dar și ale comitetelor pentru celelalte țări cu care avem deja acorduri. Dar a include deputați în aceste comitete nu cred că este o idee potrivită. S-a pus apoi o întrebare tehnică în legătură cu documentele de călătorie. Ce se întâmplă cu acest document după expirarea termenului limită de 30 de zile? În acord se spune că e vorba de articolul 2, readmisia persoanelor uh, cu naționalitatea respectivă. Se spune, țara respectivă va da persoanei documentul de călătorie necesar pentru uh, revenirea în țara de origine. Se spune că acest document trebuie să fie valabil șase luni și dacă persoana nu a putut să se întoarcă în cele șase luni, valabilitatea documentului va fi extinsă cu încă 14 zile. Nu știu de unde vin aceste întrebări legate de lese pase dar folosirea acestui document de tip LSPASE european nu este prevăzut în uh, acest uh, acord. E vorba de un document de călătorie din partea autorităților pakistaneze cu o valabilitate de șase luni și valabilitatea uh, va fi extinsă dacă este necesar. Să vedem ce mai avem aici. ceea ce privește pe cetățenii afgani. Uh, acest acord nu se referă la returnarea afganilor în Pakistan. Când i s-a dat uh, mandatul la începutul acestui secol, um, aveam în discuție și un uh, plan de returnare a afganilor. S-a cerut atunci uh, Uh, să se lucreze la nivel european um, la un plan de returnare a afganilor în Afganistan pe bază voluntară. Deci acest acord are în primul rând obiectivul returnării pakistanezilor, dar bineînțeles e posibil că acordul să fie folosit și pentru returnarea unui afgan dacă această persoană respecte condițiile din uh, acord. Și după cum am spus, aceste condiții sunt foarte severe pentru că uh, Practic, această persoană ar trebui să aibă în pașaport o viză sau o autorizație de sejur din partea Pakistanului. Câte cazuri cunoașteți de afgani care au vize valabile sau autorizație de sejur um, din Pakistan? Deci aici nu e vorba despre returnarea afganilor. E vorba despre returnarea cetățenilor pakistanezi și s-a menționat Turcia aici. În, uh, avem într-adevăr un flux mare de imigranți ilegali care ajung în Uniunea Europeană din Turcia. Mulți dintre aceștia sunt din Pakistan și acest acord riscă să Uh, nu trebuie să stimuleze astfel de fluxuri. Ne-ați întrebat despre ce persoane de alte naționalități poate fi vorba. Practic oricine, dacă respectă condițiile din acord. Acorduri bilaterale. Aș dori să spun că în, acum toate statele membre returnează uh, pakistanezi în Pakistan inclusiv persoane care au solicitat azilul, dar cererea le-a fost respinsă, conform unor acorduri de readmisie între statele membre și Pakistanul. Ă, Regatul Unit are un memorandum de înțelegere cu Pakistanul. În rest, nu există astfel de acorduri bilaterale între statele membre și Pakistan. Cred că am ă, răspuns la majoritatea însemn- ă, întrebărilor dumneavoastră. Pot să mai răspund și la altele dacă e nevoie, dacă mai este timp, dar deocamdată mă voi opri aici. Mulțumesc. Thank you, Mr. Palman. Mulțumesc. Și acum, din partea președintei, domnul Borgos. Bună ziua! Eu nu cred că e prima oară când uh, suntem prezenți în fața acestei comisii pentru a discuta despre acordul de readmisie cu Pakistanul. Am ascultat cu mare atenție și întrebările și comentariile adresate de deputați și aș dori să încep prin a vă spune că, din punct de vedere al Consiliului, acest acord prezintă o importanță foarte mare, iar acordurile de readmisie sunt o parte esențială a politicii de imigrație a statelor membre și, în același timp, și a Uniunii Europene și dacă nu se semnează un acord comunitar, statele membre vor putea să acționeze la nivel bilateral, însă firește cu mult mai multe piedici decât ar exista dacă Uniunea Europeană s-ar implica și dacă și preia răspunderile în materie de politică de imigrație. La modul uh, concret, uh, pot să vă spun că noi, Consiliul, am conferit Comisiei un mandat pentru a discuta cu Pakistanul și am fost foarte mulțumiți de rezultatul negocierilor. Știm foarte bine că nu a fost ușor, însă considerăm că rezultatul final a fost unul uh, foarte bun și îl sprijinim în totalitate din acest motiv. Sunt de acord și cu răspunsurile pe care tocmai ce le-am auzit din partea reprezentantului Comisiei și la care subscriem. În orice caz, Aș dori să mă refer la unele dintre subiectele pe care am constatat că îngrijorează cel mai mult pe domnii eurodeputați. În mod uh, concret mă refer la problemele legate de drepturile omului. Este de la sine înțeles că toate statele membre și-au luat acest angajament și avem obligația de a respecta drepturile omului. Însă aș dori să subliniez că acordul de readmisie este un instrument care produce efecte uh, de îndată ce drepturile persoanei, să spunem, nu sunt respectate. Spre exemplu, dacă are dreptul la protecție internațională, dacă nu se încalcă acest principiu de non refulmă odată ce statul membru are această siguranță, Uh, acest lucru se întâmplă în momentul în care este formulat și emis ordinul de expulsare și când, în continuare, ar urma să intre în funcțiune ordinul de uh, readmisie, acordul de readmisie mai degrabă. Aceasta ar fi o ultimă fază și, insist, trebuie să avem foarte mare grijă să nu există niciun fel de probleme în legătură cu respectarea drepturilor omului pentru fiecare situație în parte. O altă situație pe care am constatat-o și despre care am văzut că îngrijorează pe multă lume este returnarea cetățenilor din țările terțe. Aș dori să spun aici că principalul obiectiv al acordului este returnarea uh, cetățenilor pakistanezi și acesta este un lucru care, pe noastră, se va întâmpla în cea mai mare uh, parte a cazurilor. În ceea ce privește pe cetățenii din țărilor terțe, inclusiv afganii, vor exista situații excepționale și uh, se spune chiar în acord că atunci când aceștia pot fi turnați, e vorba pur și simplu de posibilitatea ca aceste persoane să dețină un document, nu știu, o viză din Pakistan sau un permis de ședere sau să fie, să vină din Pakistan în Europeană, să vină în mod ilegal, spre exemplu. Acesta ar fi a doua presupunere. Uh, având în vedere că e vorba de o țară foarte îndepărtată din punct de vedere geografic, ceea ce sigur că e o situație excepțională. Returnarea cetățenilor din țările terțe va avea loc în momentul în care acele persoane deja pot să se întoarcă în Pakistan și insist, acele persoane persoane se bucură de aceleași drepturi și aceleași garanții în materie de drepturi ale omului. Cu alte cuvinte, nimeni nu este trimis în Pakistan dacă în prealabil statul membru nu s-a asigurat că acolo se vor respecta drepturile omului ale acelei persoane și principiul de nereturnare sau mă rog, în baza oricăror drepturi pe care trebuie să le respectăm uh, în calitate de state membre. Și din aceste motive aș dori să vă cer dumneavoastră să vă gândiți la cât de importantă este semnarea acestui acord și de asemenea, la modul concret, aș dori să exprim acordul nostru în legătură cu raportul prezentat de domnul raportor. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum, domnule Șogor, dacă vreți să reacționați, să răspunde alte comentarii care au fost făcute, inclusiv la răspunsurile comisiei la aceste întrebări care au fost formulate. În ceea ce privește regimul uh, juridic, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu colegilor mei, domnul Weber și ceilalți colegi care au făcut comentarii și, de asemenea, să mulțumesc și pentru răspunsurile formulate de comisie și de către Consiliu. Dați-mi voie să încep prin a răspunde doamnei Sofie Intveld și să-i spun că Poate că nu s-a înțeles foarte clar, în orice caz, cele două acorduri au fost ratificate de către Parlament, ambele. Adică e vorba de Parlamentul pakistanez a ratificat ambele acorduri internaționale, iar uh, dumneavoastră nu, nu putem să acceptăm niște decizii, uh, niște hotărâri judecătorești dacă nu suntem siguri de ele. Avem exemplul Marii Britanii care a arătat că există persoane care au fost arestate pentru fapte de terorism și chiar și așa acele persoane nu au fost trimise înapoi în Pakistan pentru că nu exista certitudinea că drepturile acelor persoane vor fi respectate. Eu vin dintr-o țară din Europa de Est și am încredere totuși în uh, justiție. Să sperăm totuși că în cele de jos uh, situația este măcar la fel de bună ca în Regatul Unit. În ceea ce privește principiul retroactivității, cât privește drepturile omului și celelalte probleme, aș dori pur și simplu să vă atrag atenția că este posibil ca anumite țări din Uniunea Europeană să fie excluse deoarece nu respectă drepturile, întrucât există probleme legate de drepturile omului chiar în cadrul Uniunii Europene. Uneori probleme cât se poate de importante, comparabile cu cele din Pakistan, însă, mă rog, fac așa observație, marginal nu e neapărat o părere a PPE-ului. În ceea ce privește viitorul, acordurile și pe viitor vor fi încheiate de așa manieră încât să nu poată fi schimbate. Deci noi trebuie să schimbăm tratatul. Și aș dori să propun ca raportorii din umbră, împreună cu grupurile politice, în timpul sesiunii plenare din iunie, să ne întâlnim și propun să avem o nouă discuție pe marginea acestei probleme. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim, întregem domnule Șogor, că în continuarea acestei proceduri aveți de gând să luați legătura cu raportorii din umbră pentru a organiza o reuniune cu aceștia cu scopul de a discuta următorii pași ce trebuie parcurși. Am înțeles bine? Păi, Cam atât în legătură cu acest punct pe ordinea de zi și mergem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi și discutăm despre punctul 16, care este o audiere foarte importantă. Vom avea o prezentare în legătură cu raportul anual Eurojust și așteptăm aici participarea președintelui Eurojust, care urăm un călduros bun venit Domnul Elliot Williams, bine ați venit, vă rog să luați loc aici la prezidiu. Bine ați venit, domnule Aled Williams, președinte al Eurojust. Dumnealui i-am dedicat ultimele 35 de minute la aceste reuniuni de dimineață a Comisiei Libe și am auzit uh, din partea dumnealui cu ocazia reuniunii din martie, atunci când dumnealui a venit pentru prima oară să participe la reuniunea noastră. Uh, ne-a făcut atunci onoarea nouă Comisiei Libe să participe aici și ne-a uh, prezentat uh, câteva informații în legătură cu aceste organisme de cooperare, este și Eurojustul, care joacă un rol esențial în ceea ce privește dezvoltarea pe viitor a acestui domeniu al justiției și uh, libertății și, și uh, siguranței. Este o evoluție extraordinară o evoluție extraordinară a Eurojust de când a fost înființată în 2002 și se confirmă astfel nevoia de a avea un astfel de organism. Suntem nerăbdători să îl ascultăm pe uh, invitatul nostru spunând despre ce s-a vorbit în acest raport în legătură cu Eurojust. Îi vom da cuvântul domnului Williams și apoi o să deschidem discuțiile la discuții vor participa reprezentantul Comisiei Europene și al Consiliului. Domnule Williams, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult pentru vorbele foarte frumoase și vă mulțumesc și pentru posibilitatea de a prezenta raportul Eurojust pe 2009 în fața Comisiei Libe. Din câte înțeleg, am la dispoziție cam 10 minute, nu 15, pentru că în total avem o jumătate de oră. Mulțumesc. Îmi dau seama de asemenea și că am pri avut privilegiul să mă adresez dumneavoastră și înainte, așa încât am senzația de deja vu. Era cât pe aici să spun așa, însă cred că această senzație poate fi atenuată de două evoluții importante care s-au produs în anul 2009 în ceea ce privește Eurojust. Ehm, e vorba de unitatea de cooperare judecătoască la nivelul Uniunii Europene și Prima schimbare majoră și evidentă este cea care a intervenit în peisajul juridic al Eurojust. S-a produs intrarea în vigoare a tratului de la Lisabona și s-a produs de asemenea publicarea programului de la Stockholm, iar la nivelul nostru pe plan intern este o modificare extrem de importantă această publicare a hotărârii cu privire la Eurojust. Un al doilea aspect asupra căruia mă voi concentra în cadrul scurtei mele prezentări reprezintă schimbările care au intervenit în raportul anual în sine. Au existat o serie de recomandări pentru raportul anual Eurojust și îmi dau seama că aveți cu toții un exemplar, măcar în limba engleză, a acelui raport și va fi cât de curând disponibil în toate celelalte variante lingvistice. Trebuie să ne concentrăm pe uh, cazurile de care ne ocupăm și în același timp pe piedicile în calea cooperărilor, cooperării judiciare și uh, a chestiunilor de natură penală în Uniunea Europeană. Dați-mi voie să încep prin a face câteva observații foarte concise în legătură cu relația dintre Eurojust și Comisia Libe deoarece, spuneam, este primul raport prezentat după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și o primă observație ar fi, firește, că Parlamentul European are o serie de răspunderi în ceea ce privește evaluarea Eurojust. E vorba de articolul 85 din tratat privind funcționarea uh, Uniunii Europene și acolo se stipulează foarte clar că în momentul în care apare regulamentul cu privire la Eurojust și cred că uh, prognozele sunt cândva în jur de 2012, cele mai optimiste, în acel caz Parlamentul European va participa la evaluarea Eurojust. O a doua observație, în acest sens, a fost că deja au fost întreprinse o serie de măsuri pentru a implica și Comisia Libe în evaluarea activităților Eurojust și am uh, anticipat că în curând va avea loc o vizită a acestei comisii la Eurojust și așa este pe 29 iunie Reprezentanții Comisiei Libe vor fi prezenți la sediul Eurojust și vor participa la o reuniune pe care noi am numit-o o reuniune informală a grupului de lucru care se ocupă de punerea în aplicare a noilor prevederi din uh, decizia Eurojust și sperăm că subiectele care vor fi discutate în acela, acea reuniune vor fi uh, interesante pentru membrii acestei comisii. Și, de asemenea, o altă observație, a treia și ultima observație preliminară, este că această comisie deja a atras atenția în baza responsabilității sale cu privire la descărcarea pentru bugetul Eurojust, a atras atenția că descărcarea acestui buget este o notă dată în același timp pentru activitatea Eurojust, deci suntem pe deplin conștienți de munca acestei comisii. Dați-mi voie să mă refer un pic la obiectul activitate al Eurojust, deci ce apare în linii mari în raportul nostru, în cea mai mare parte a raportului anual. E vorba de prețul de la Haga. Există două subiecte esențiale care s-au detașat din acest raport. Primul, să spunem, subiect esențial, primul titlu major este acela că statele membre în continuare trimit un număr impresionant de spețe către Eurojust în cei 8-9 ani de când ființează Eurojust, de la înființarea lui în 2009, a fost o creștere de șapte ori a numărului de spețe care au ajuns la Euro, Eurojust și acea creștere s-a înregistrat de la un an la altul, dacă vă uitați la cifrele valabile pentru anul 2009 și faceți comparația cu cifrele din 2008, spre exemplu, veți vedea că este o creștere de 15% a numărului de cazuri trimise de statele membre către Eurojust și care sunt înregistrate în sistemul nostru. În acest moment ne ocupăm de vreo 1400 de spețe pe an noi la Eurojust și cred că se impune să spunem, așa cum vă așteptați noastră, țările cu cea mai mare populație sunt și cele care apelează noi cel mai des. E vorba de Germania, Regatul Unit, Italia, Franța, Spania, Polonia și tendința este în creștere pentru a apela la Eurojust. De cifrele care au fost publicate ieri au arătat că deja în cursul acestor prime 5 luni ale lui 2010 ne-am ocupat de vreo 600 uh, sau 700 de astfel de cazuri. În ceea ce privește, de asemenea, tot volumul de muncă de la Eurojust, pot să vă spun că o mare parte se, uh, se axează pe reuniunea de coordonare și multe au avut loc în cursul lunii trecute, spre exemplu 131 de astfel de reuniuni de coordonare la Eurojust și cred că acesta este un domeniu unde intervenția noastră este una foarte valoroasă în ceea ce privește cooperarea judiciară. În cadrul acestor reuniuni de coordonare se întâmplă lucrurile în felul următor. Un anchetator sau un uh, magistrat de închetă sau un procuror din statele membre care participă la anchetarea unui caz vine la Eurojust, se așează cu toți în jurul unei mese, discută pe marginea strategiei pentru a cerca cu privire la tactica de acolo, soluționează toate piedicile care ar fi putut apărea, să spunem, dacă se produce un conflict de jurisdicție. De asemenea, fac o programare a măsurilor ce urmează să fie luate și, în general, se ocupă ca acel caz să avanseze totuși. Deci este o muncă foarte susținută și uh, ceea ce se întâmplă la noi este un exemplu foarte bun în acest sens. Vă spuneam că 131 de astfel de reuniuni de coordonare au avut loc anul trecut, iar două treimi dintre aceste reuniuni de coordonare au uh, presupus mai mult de trei state membre, implicat mai mult de trei state membre și uh, pentru mine un alt aspect încurajator este că din acele 131 de reuniuni de coordonare am avut reprezentare din partea Europol, vecinii noștri la Haga, de peste gard, și ei s-au implicat în circa o treime din aceste cazuri, deci vreo 47 de cazuri dintre cele 130 și unul de cazuri de care am ocupat. Tendința și pentru anul acesta este de asemenea crescătoare, pentru că în primele 5 luni ale anului, care s-au încheiat ieri, am avut 61 de astfel de reuniuni deja pe anul 2010 ținute la Haga și observație finală în legătură cu reuniunile de coordonare, mai degrabă cu volumul de muncă în general. Aș dori să vă spun și să accentuez rolul pe care îl joacă Eurojust, ca fiind uh, în ceea ce privește mai ales echipele comune de anchete. Și există două aspecte din acest punct de vedere. În primul rând, Eurojust uh, va fi una dintre piesele centrale ale echipelor comune de anchetă la nivelul Uniunii Europene și, în al doilea rând, Eurojust joacă un rol activ în administrarea finanțării pe care o asigură Comisia pentru aceste echipe comune de investigație. Anul trecut am primit finanțare pentru prima oară pentru a administra două echipe comune de anchetă și acest lucru s-a încheiat cu succes și finanțarea, de fapt, a ajuns la sfârșitul anului trecut, în sensul că cinci echipe comune de anchetă au beneficiat de finanțare sub auspiciile Eurojust anul trecut. Și, ca urmare a succesului înregistrat de administrația pe care am uh, făcut-o și uh, a rezultatelor acelei închete, comisia a fost de acord ca acum să beneficiem de o sumă egală cam cu vreo 2,1 milioane de euro pe care să-i gestionăm pe mai departe uh, noi la Eurojust și să-i orientăm către echipele comune de anchetă. De asemenea, am participat împreună cu Europol la redactarea unui manual în legătură cu aceste echipe comune de anchetă Scopul fiind tocmai să fie folosit de către procurori și echipele de anchetatori care participă în practică la astfel de anchete în statele membre și acest manual urmează să fie disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Nu știu dacă mi-am depășit timpul, nu știu cum stau. Și atunci, dacă nu am depășit timpul, dați-mi voie să revin asupra unei chestiuni care cred că merită să fie discutată foarte pe scurt, deoarece e vorba de un uh, subiect uh, practic a fost impus Eurojust, am fost un pic trași de ureche, urmare apariției raportului de anul trecut. E vorba de identificarea unor probleme care apar în calea cooperării judiciare și uh, după ce ai avut ocazia să uh, constați care este amploarea strădanilor, îți dai seama că există două zone majore de dificultate, așa cum au fost ele identificate. Prima dintre aceste zone, prima să spunem, uh, parte ar ține de dificultățile în practică și e de la sine înțeles că întotdeauna va exista o problemă legată de resurse în ceea ce privește combaterea infracțiunilor în general și a celor transfrontaliere în mod deosebit. Însă, pe lângă aceste chestiuni, mai apare și problema identificării a ceea ce noi numim o modificare a organizării priorităților în ceea ce privește aceste infracțiuni în Uniunea Europeană. Dacă este să ne referim, spre exemplu, la uh, un grup infracțional de uh, um, criminalitate organizată într-un stat membru și că respectiva, să spunem, uh, asociere vizează, să spunem, victime într-un alt stat membru, este de la sine înțeles că vor apăra probleme pentru ca acea anchetă și pentru ca punerea sub urmărire să aibă loc cu succes, pentru că de multe ori e vorba de chestiune de natură tehnică și anume că există diferențe de uh, procedurale, diferențe jurisdicționale, să zicem că are loc o anchetă, o activitate într-un stat membru, care însă nu este prevăzută în regulă de jurisdicție din statul membru respectiv și nu este de natură penală, să spunem. Însă, în uh, termeni foarte practici, apar probleme în ceea ce privește organizarea priorităților, cât de gravă este respectiva infracție infracțiune. Dacă victimele respective fapte săvârșite în satul A se află fapt în satul membru B, atunci este clar că hotelele care se au într-un stat membru vor fi influențate de situația în celălalt stat membru. Și pot să vă spun că acest model conform căruia există, să spun, infractori într-un stat membru care vizează victime din alt stat membru, creează o serie de probleme și acest lucru se regăsește și în volumul nostru de muncă, apare ca atare subliniat în raportul anual și în mod deosebit acele um, spețe care se referă la aceste fapte transfrontaliere. În orice caz, putem spune în termen general că avem de-a face cu probleme de natură juridică și culturală și există o multitudine de aspecte care decurg din aceste dificultăți. Firește, se întâmplă ca unele state membre, statele membre, în general, să aibă sisteme juridice diferite și să aibă prevederi diferite pe care să respecte judecătorii sau procurorii sau anchetatorii în cursul unei anchete. Să dau un exemplu foarte simplu. Mandatul și autorizarea unei livrări, contracte, spre exemplu, se poate întâmpla să fie uh, de competența unui judecător sau unui magistrat să elibereze acea autorizație, pe când într-un alt stat membru un astfel de mandat este eliberat de uh, către poliție. Ori în momentul în care ai de face cu o livrare controlată, care se spunem că parcurge teritoriile mai multor state membre, atunci problema se acutizează în ceea ce privește procesul de autorizare, pentru că instrumentele care trebuie să fie folosite uh, sunt diferite conform legislației existente la nivel european și firește că există probleme și în ceea ce privește uh, acceptabilitatea problemelor. Da, știu, știu că sunt uh, un pic în urmă cu timpul și poate că ar putea să mă detașez un pic de acest subiect și dați-mi voi acum să mă refer uh, în încheiere la anumite segmente din acest raport anual care se referă la partenerii noștri la nivel european. Dați-mi voie să mă refer în primul rând la rețeaua judiciară europeană, care sunt partenerii noștri privilegiați, ai noștri ai Eurojust, și sperăm că în urma reuniunii din data, de 20, din data 29 iunie, la care este invitat să participe și Comisia Libe și în urma altor inițiative, să sperăm că relația aceasta de cooperare profesională între Eurojust și rețeaua judiciară europeană se va îmbunătăți. Mai avem un alt partener foarte important, e vorba de Europol și anul trecut s-au înregistrat progrese semnificative. Am semnat un nou acord de coordonare cu Europol, prin care ne asigurăm că va exista un mult mai bun schimb de informații între aceste organizații înainte uh, era vorba de un schimb de informații care era considerat că, mă rog, ar trebui să aibă loc acolo unde este cazul. S-a ajuns la o etapă mult mai concretă și să sperăm că, de asemenea, mult mai activă, mă refer la uh, raportul de cooperare, și, așa cum s-a arătat și în prealabil, Europol participă la activitățile noastre, participă la reuniunile de coordonare și cred că este literalmente o formă de cooperare care ar trebui să fie replicată și la alte niveluri. Uh, este foarte bine că se organizează aceste reuniuni de coordonare la care participă și Europol, iar în acest moment participăm la 12 din cele 19 fișiere active de analiză pe care le are Europol. Și în sfârșit, uh, la sfârșit de tot, dați-mi voi să vă dau un exemplu de cooperare Europol-Eurojust, care uh, nu e preluat din raportul pe 2009, ci este preluat dintr-o speță de care am ocupat noi la Eurojust împreună cu Europol în urmă cu câteva săptămâni doar. E vorba de un caz care privește finanțarea unei organizații teroriste islamiste, un caz foarte interesant care a început în Italia și era evident că finanțarea activităților teroriste se făcea uh, prin traficul de persoane, în mod deosebit din uh, din India, din Asia Mică și uh, de, din Asia și în același timp din peninsula uh, indiană și de asemenea au existat o serie de reuniuni de coordonare la care a participat și Europolul și s-a încheiat cu un mandat european de lăsare care a fost emis cu succes și au fost Arestat cinci lideri aceste organizații islamiste. Uh, deci suntem foarte mulțumiți și cu asta închei. Mr. Williams, for the Vă mulțumim, domnule Williams, pentru prezentarea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați permis și să respectăm timpul pentru a avea timp acum pentru a da cuvântul cât mai multor deputați și Versiunea scrisă publicată a raportului este la dispoziția deputaților pentru a putea analiza pendelete activitatea dumneavoastră din 2009. Acum dau cuvântul deputaților. Poate pentru întrebări, mai întâi domnul Lambrinidis are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, vă urez bun venit, domnule Williams. Întrebarea mea este legată cu exemplul dumneavoastră de la sfârșit. E vorba de finanțarea terorismului și SWIFT. După cum știți, probabil, în acordul SWIFT care este negociat, există și un element legat de solicitările administrației americane de informații din SWIFT pe baza unor elemente pe care le prezintă în legătură cu suspecți, teroriști suspecți sau persoane suspecte de, suspectate de, de terorism. Întrebarea mea este, de ce autorizație e nevoie pentru a putea eventual Uh, să se facă acest lucru uh, în contextul lisbonalizării Eurojustului. Doamna Renate Weber are cuvântul. Prezent. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Williams, pentru prezentare și mult succes în activitatea dumneavoastră. Aș dori să știu, aflu mai multe despre problemele cu care se confruntă Eurojustul nu mă interesează doar aspectele pozitive, bineînțeles mă bucur să aflu despre aspectele pozitive și știu că nu a fost ușor să promovați unele dintre schimbările care au fost acceptate până la urmă, dar am dorit să știm dacă vă dăm mai multe prerogative pe viitor, să știm care sunt și problemele cu care vă confruntați pentru a putea să încercăm să le rezolvăm. Și când mă refer la probleme, uh, Mă refer, de exemplu, la uh, echipele comune de anchetă, participarea de bunăvoie sau nu a statelor membre la acestea. Ați menționat unele dificultăți și problemele legate de cultura juridică, deci diferențele dintre sistemele de drept și ați vrut să dați un, un exemplu, dar apoi v-ați grăbit ca să ajungeți la sfârșitul prezentării dumneavoastră, deci aș vrea să știu mai multe despre asta. Deci, practic, cum abordați aceste chestiuni dacă vă confruntați cu ele? Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Iacolino are cuvântul. Si, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Williams. Am ascultat cu multă atenție tot ceea ce ați prezentat în legătură cu activitățile Eurojustului. Italiana este pe canalul 4, spune domnul Iacolino. Nu, uh, engleza pe canalul 2. Deci am ascultat cu multă atenție și cifrele pe care ni le-ați transmis, 750 de cazuri abordate, mai bună coordonare, 131 de uh, ședințe, mai bună cooperare cu Europol, echipe comune de anchete, resurse financiare mai mari. Deci, ia, acestea dau dovadă de o vitalitate foarte clară a Eurojustului. Întrebarea mea este următoarea. Astăzi am discutat despre Ordinul European de Protecție, care implică un acord de cooperare, de cooperare între mai multe statele membre. Întrebarea mea este următoarea. Eurojustul va fi implicat în aceste activități comunitare preventive pentru ca dosarele care vor fi apoi discutate mai întâi la Comisia Libe și apoi în plenară să fie coerente cu misiunea Eurojustului, pentru că ceea ce contează, ceea ce este important, este ca cadrul legislativ să fie coerent cu obiectivele acestei structuri care trebuie să fie promovate și prin participarea dumneavoastră responsabilă, bineînțeles, de natură, de natură tehnică. Mulțumesc! Grazie! Mulțumesc. Mai are cineva întrebări? Domnul Bronx, vă rog. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mandatul european de arestare va fi folosit pentru a extrada o persoană dintr-o țară în care fapta persoanei nu este, nu poate fi pedepsită într-o țară în care fapta este pedepsită, mă refer mai ales uh, la opinii politice uh, sau de alte tipe, pentru că țările au puncte de vedere diferite în legătură cu uh, aceste delicte de opinie. Mulțumesc! Era. Domnule Diaz de Mera, doriți să luați cuvântul? Bună. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am multe întrebări, dar având în vedere că nu avem timp, voi pune una singură. Mulțumim, domnule Williams, pentru raportul dumneavoastră. În legătură cu aceste ședințe de coordonare și mai ales în legătură cu conflictele între sistemele de justiție, v-aș ruga să dați un exemplu pentru a ilustra care sunt actorii care intervin în conflictele între sistemele de justiție, statele membre, judecătorul respectiv sau în cazul Spaniei Tribunalul Suprem Internațional sau doar Tribunalul de Primă Instanță. Deci, cine intervine în aceste cazuri? Mulțumesc! Sara! Înainte de a da cuvântul din nou domnului Williams, dăm posibilitatea Comisiei sau președinției Consiliului să intervină dacă doresc nu? Nu, nu este nimeni de la Comisie sau de la președinția Consiliului, atunci vă dăm cuvântul dumneavoastră, domnule Williams. Uh, Mulțumesc foarte mult. Mă întreb dacă pot să sar puțin uh, peste în, cu răspunsurile la întrebările care mi-au fost puse. Vreau să răspund în primul rând domnului Mandroline în ceea ce privește SWIFT. Eurojust primește informații, cred că în foarte mare măsură, din statele membre. Rolul nostru, așa cum apare în tratatul de la Lisabona, este să sprijinim și să întărim cooperarea între echipele naționale și echipele de procurori. Așa că întrebarea dumneavoastră în legătură cu Eurojust e că acesta se implică în, cu agențiile naționale, dar și cu alți parteneri la nivel european. Și mă gândesc acum la relația noastră cu Europol, despre care am vorbit deja. spun aceste lucruri pentru a putea ajunge la întrebarea dumneavoastră, pentru a vă putea răspunde informațiile pe care le primește Eurojust, rămân în mare măsură la proprietatea autorităților care au dat aceste informații spre Eurojust doar în urma unei autorizări din partea celor care au uh, dat aceste informații, poate Eurojust mai departe să publice aceste informații. În termeni practici, lucrurile se întâmplă în felul următor. Un stat membru sau uh, Europol, după o analiză, va oferi informații spre Eurojust pentru că la Eurojust se vor putea identifica partenerii care trebuie folosiți pe, pe durata unei anchete. Sper că e o schiță de răspuns pentru întrebarea dumneavoastră. Și acum să trec la întrebarea doamnei Weber, în legătură cu problemele pe care le are Eurojust. Cred că aceste probleme sunt aceleași ca altor parteneri la nivelul Uniunii Europene. Cea mai importantă problemă e informația, asigurarea informației din partea statelor membre cred că sub noua decizie Eurojust s-a făcut un uh, progres foarte important. Articolul 13 din această decizie, prin acesta va exista obligație pentru statele membre care se confruntă cu cazuri transfrontaliere importante să transmită existența acestor cazuri. Există o ierarhizare, dar aceasta e imaginea de ansamblu să transmită informații legate de aceste cauze la Eurojust și noi sperăm că vom putea veni cu valoare adăugată prin contactele pe care le avem și informațiile și organizațiile cu care lucrăm. Deci schimbul de informații rămâne foarte important. Doamnă Weber, ați vorbit și despre problemele legate de echipele comune de anchetă. Cred că există vești bune în acest sens. Nu vreau să am o viziune foarte optimistă asupra lumii din perspectiva din uh, partea Eurojust, dar în ceea ce privește echipele comune de anchetă, lucrurile se îmbunătățesc. Până anul trecut, până acum un an și jumătate, să spunem, exista un oarecare grad de uh, suspiciune în ceea ce privește aceste echipe comune de anchetă. Erau văzute ca fiind foarte birocratice și greu de constituit. Însă lucrurile au început să se schimbe. Oamenii se obișnuiesc cu ideea echipelor comune de anchetă, încep să vadă care sunt avantajele unor asemenea echipe și mai ales cum pot ele să ajute la desfășurarea mai rapidă a anchetelor și la depășirea anumitor probleme din sistemele legale. Am spus uh, și ce se întâmplă cu fondurile în legătură cu echipele comune de anchetă. Sper că am răspuns măcar la câteva dintre problemele pe care le-ați identificat. Și acum voi răspunde la următoarea întrebare și anume la rolul Eurojust. În decizia noastră există uh, următoarea frază. Acolo unde e necesar, Eurojust poate să fie consultat în ceea ce privește legislația legislația, adică propunerile din Parlamentul European sau legi- și propun- propunerile din partea Comisiei, de fapt. Într-adevăr, contribuim în acest sens și venim la reuniuni în Bruxelles. Ați menționat Ordinul European de Protecție. Probabil că acesta nu ar fi uh, un lucru care ne privește, dar noi ne implicăm în tot ceea ce ține de noi. Și mă voi întoarce acum la întrebarea domnului Broms în ceea ce privește geocriminalitatea și mandatul european de arestare. Ex- până când cele 32 categorii de infracțiuni care apar în mandatul european de arestare, până când se face această clasificare de către o autoritate juridică și când o infracțiune se încadrează în această clasificare, atunci geocriminalitatea nu va mai fi necesară pentru că va exista deja această decizie cadru. Dacă infracțiunea nu se încadrează în această ierarhie, atunci se va, va fi nevoie din nou de geocriminalitate. Și acum mă întorc la domnul Demera în ceea ce privește conflictul între jurisdicții. Din experiența Eurojust, putem spune următoarele. Oamenii care rezolvă asemenea conflicte la reuniunile de coordonare sunt acei oameni care au această autoritate, statele, statele membre care au autoritatea să decide dacă o cauză trebuie să continue sau să nu mai continue la, la nivel de stat membru. și putem continua cu un exemplu, exemplu de, dintr-un judecător din diferite instituții din Spania care trebuie să care este un interlocutor în ceea ce privește Eurojust. Se iau astfel decizii dacă un caz trebuie să se desfășoare sub jurisdicția unui, unui stat membru sau a altuia actorii, așa cum i-ați descris dumneavoastră sau cum am înțeles eu, care vor face parte din aceste reuniuni, sunt cei care vor rezolva conflictele de jurisdicție, iar ei sunt aleși pe baza funcțiilor pe care le au la nivelul statului membru. Sper că v-am răspuns cât de cât la întrebare. Domnul președinte, vă mulțumesc, vă mulțumim domnule Williams, dacă nu mai sunt comentarii. Vă mulțumim pentru prezentare. Avem aici și versiunea publicată a raportului anual. Ne dorim să cooperăm în continuare cu Eurojust și cu dumneavoastră aici în Comisia Libe. Cred că am reușit să încheiem la timp, dar mai am și un anunț. Un anunț legat de noi raportori. După reuniunea coordonatorilor, au fost numiți anumiți raportori următorii, domnul Luhan pentru, pentru sistemele de infrastructură, doamna Fajon, raportor în ceea ce privește liberalizarea vizelor și dosarul cu Bosnia și Albania și domnul Albrecht raportor pentru acordul SUA-Uniunea Europeană în legătură cu protecția datelor. Cam atât pentru acum. Reuniunea Libe își continuă munca la ora 3 în această după-amiază. Vă mulțumesc! Hey.